Dear colleagues, we are going to start. Stimați colegi, haideți să începem. Bună dimineața! Vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci adoptăm ordinea de zi. Câteva anunțuri. Ca de obicei, interpretarea e disponibilă în 22 de limbi. Dosarul electronic îl regăsiți în aplicația e-meeting și suntem transmiși pe internet. Și acum câteva subiecte mai interesante. Primul, așa cum probabil știți, la prânz vom avea o ceremonie de semnare pentru politica Parlamentului European pentru Mediu 2000. 11 cu domnii Sasoli și Vele, așa că vă rog să rămâneți la prânz în sală, astfel încât să putem să semnăm în mod oficial acest document și să fie alături de noi cât mai mulți membri. Al doilea anunț, mâine, un cocktail va fi oferit de agenții uh, de agențiile care se află sub mandatul ENVI la, data 2, la ora 12.30. Bineînțeles, după ce vom avea un schimb de opinii, și m-aș bucura ca și la acest eveniment să participe cât de mulți membri posibil la acest cocktail mâine la 12.30. Să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Recomandările coordonatorilor, documentul va fost transmis, dacă nu există niciun fel de obiecție, adoptăm documentul, la fel și pentru procesele verbale ale reuniunilor trecute, nicio obiecție, atunci vor fi aprobate. Acum informații în legătură cu negocierile interinstituționale în desfășurare, în primul rând calitatea apei pentru consum uman, Vă voi citi unde ne aflăm în acest trialog. La al doilea trialog, privind revizuirea directivei privind calitatea apei pentru consum uman, Parlamentul și Consiliul, Consiliul au progresat în negocieri pe două dintre clastere, aprobarea, abordarea bazată pe risc și ceea ce ține de parametri, valori parametrice și monitorizare. Anumite elemente mai trebuie să fie finalizate la nivelul tehnic și mai rămân niște subiecte sensibile din perspectivă politică care trebuie să fie negociate la următoarele trialoguri. Un prim schimb de opinii a avut loc după ce Comisia și-a prezentat evaluarea cu privire la abordarea Consiliului pentru materialele care intră în contact cu apa. Următorul trialog va, va avea loc la data de, noi, de 19 noiembrie. Al doilea trialog e în desfășurare cel pe taxonomie, astfel încât să se stabilească un cadru prin care să fie sprijinite investițiile durabile. E un trialog comun ENVI-ECON, așa cum știți. La primul trialog, la acest regulament privind taxonomia, Parlamentul și Consiliul și-au prezentat mandatele și au discutat despre detaliile din dosar pe elementele cele mai importante, cum ar fi legătura dintre acest dosar și regulamentul privind publicarea, guvernanța, obiectivele de mediu, indicatorii și calendarul pentru intrarea în vigoare a noului regulament privind taxonomia. Comisia a reacționat la declarațiile Parlamentului și Consiliului, a subliniat care sunt elementele cele mai importante și data aplicării noilor dispoziții. Următorul trialog va avea loc astăzi, este al doilea trialog dintr-o serie de patru care au fost prevăzute. Voi trece acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, COP15, Kunming, în Kunming. O dezbatere cu privire la această rezoluție. Termenul pentru amendamente după dezbatere e ziua de mâine, mâine la ora 11 dimineața. Voi da acum cuvântul pentru două minute coraportorilor care din grupurile politice vom începe cu PP Agnes Evren. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un milion e numărul de specii care sunt acum amenințate cu extinția. E o cifră uriașă, mai ales că știm că există acum această extinție fără precedent care va avea consecințe iremediabile asupra modului nostru de viață, asupra sănătății noastre și asupra planetei noastre. Hrana, oxigenul, energia, medicamentele, materiile prime, biodiversitatea este cea care contribuie în mod direct la calitatea existenței noastre. Este de asemenea un element esențial în lupta împotriva încălzirii climatice. Biodiversitatea e ce ceva de neînlocuit. Și vedem că acum e amenințată. Activitatea umană este în mare parte responsabilă de ceea ce se întâmplă. În fața acestor constatări triste, iată ce bilanț trist trebuie să prezentăm. Ar trebui să fixa, trebuie să am fixat obiective, dar acestea nu au fost îndeplinite. Nici obiectivele europene din strategia 2020 nu au fost uh, îndeplinite. Cum să le explicăm toate acestea tinerilor noștri? Există această urgență pentru a menține biodiversitatea. Menținerea devine o prioritate absolută, la fel cum e și lupta împotriva încălzirii climatice. E o ambiție pe care Uniunea Europeană trebuie să o prezinte anul viitor în China la COP15. Biodiversitatea pentru biodiversitate avem nevoie de un acord echivalent cu cel de la Paris pentru mediu. Tot ce s-a făcut până acum e prea timid și nu se respectă. Avem nevoie de obiective ambițioase, măsurabile și avem nevoie de indicatori de performanță și mecanisme de supraveghere. Iată cum am început munca noastră în comun, stimați colegi. Eu voi continua să merg pe această linie transpartinică. Ca dumneavoastră și eu îmi doresc ca această rezoluție să fie una realistă și ambițioasă. Parlamentul European va fi prima instituție din Uniunea Europeană care va lua poziție pe acest subiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din partea S și D, Cezar Lena. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Din cum spunea și reprezentantul PP-ului, noi nu putem să fim indiferenți la această problemă gravă, o criză în biodiversitate, mai mult de un milion de specii care sunt amenințate cu extinția. Adevărul e că trebuie să avem obiective ambițioase. Nu vorbim doar de un grad și jumătate că în acordul de la Paris. Trebuie să ținem cont de această convenție și să încercăm să menținem biodiversitatea. Cred că trebuie să fim foarte ambițioși și în ceea ce privește zonele protejate. 30% până în 2020, 50% până în 2050. Trebuie să fie arii protejate toate acestea și în această direcție partidul meu, grupul meu politic va depune amendamente. Putem să facem foarte multe până în 2030, doamnelor și domnilor. Sectorul privat este, s-a amintit și acesta. Nu pot să plătea, și sectorul privat trebuie să fie implicat. Există aici aspecte orizontale, aspecte verticale. Totul trebuie să fie cât mai apropiat de realitate. Ne dorim să dăm dovadă de echitate și să fim inclusivi. E foarte important în acest sens și aportul sectorului privat. Avem nevoie de obiective într-adevăr ambițioase și obligatorii. Apoi, despăduririle Comisia trebuie să fie responsabilă. Avem nevoie de regulamente în acest sens. Important e lanțul de aprovizionare pentru produse care să nu provină din defrișări. Avem nevoie de proceduri astfel încât să putem să respectăm și să menținem biodiversitatea. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim din partea Riniu Maria Soraya Rodriguez Ramos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitorii mei tocmai menționau aceste aspecte. Ne ocupăm de această rezoluție acum. Într-adevăr, situația este una foarte gravă, cea care trebuie să-i facem față acum. Datele pe care le avem din ultima evaluare privind biodiversitatea și ecosistemele din partea ONU aceste documente ne spun foarte clar, 60, 76% dintre habitate se află într-o situație proastă și 48% dintre specii au populații în scădere. Acest lucru se întâmplă și se întâmplă de 10 ani. Înseamnă că trebuie să avem măsuri, măsuri diferite, măsuri ambițioase, măsuri fără precedent, să facem ceea ce nu s-a mai făcut până acum. Trebuie să ne alegem accentele, de exemplu legătura între biodiversitate și schimbarea climatică trebuie să ajungem și la efecte pozitive. Trebuie să avem soluții care să sprijin, care să protejeze natura și biodiversitatea, astfel încât să putem contracara și efectele schimbării climatice. E nevoie și de garanții pentru finanțarea politicilor climatice. E un aspect foarte important pentru a putea proteja biodiversitatea. Trebuie să folosim și toate mijloacele din mediul privat pe care le putem folosi aici. Trebuie să stabilim un cadru, să avem un cadru global, un cadru obligatoriu, inclusiv și ambițios. De aceea avem nevoie de mecanisme, mecanisme pentru implementare, supraveghere și așa mai departe. Și noi vom prezenta amendamente care vor merge în această direcție. Și amendamente care au de-a face cu utilizarea terenurilor. E din nou un aspect foarte important, pentru că utilizarea terenurilor are consecințe foarte clare asupra biodiversității. Trebuie să vedem cine e responsabil, ce se întâmplă cu consumul, importul și importante sunt din nou aici pădurile. Sunt convinsă că vom putea să avem o rezoluție care să fie una ambițioasă, solidară și inclusivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, Vile Nistenstom. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem de-a face doar cu o urgență climatică, ci și cu o urgență a biodiversității. E important ca acum, în ultimul ceas, să reușim să cădem de acord și să abordăm aceste probleme împreună. Avem acest al șaselea val de extinție în masă. Este făcut de om, dar poate să ne ajute și să găsim niște soluții dacă schimbăm întregul mod în care consumăm și producem materiale prime astăzi în lume și în Europa. Calendarul e unul foarte ambițios. Întâlnirea din China este o oportunitate pentru noi să abordăm aceste subiecte la nivel global și, și în Europa. Noi, verzii, ne bucurăm că grupurile politice vor ca Parlamentul să aibă un rol de lider aici, să fie vocea poporului european pe subiect, să avem un bun nou acord. Însă nu e suficient. Avem acest proiect, noi ne-am dorit să fie textul mai ambițios, să fie un acord mondial care să fie obligatoriu. E important să îmbunătățim conectivitatea rețelei Natura 2000 în Europa și să refacem habitatele degradate și acestea sunt foarte importante pentru stocarea carbonului. Aici avem o problemă. Politicile noastre nu sunt suficient aliniate, nici măcar în Europa astăzi. Avem reforma PAC, care e în desfășurare, însă nu se ține cont de preocupările legate de biodiversitate deajuns. Agricultura, silvicultura trebuie să ne ajute să protejăm biodiversitatea și să nu fie o cauză a degradării biodiversității, cum se întâmplă astăzi. Așa că nu putem spune că ajutăm foarte mult la ceea ce se întâmplă cu speciile. Conform datelor științifice, Preocupările legate de biodiversitate revin din aceste două aspecte în Europa. Trebuie să schimbăm felul în care utilizăm terenurile. E un subiect important în Europa și pe care trebuie să-l menționăm în China. Defrișările și despre ele trebuie să vorbim. Uniunea Europeană trebuie să ajungă la un acord global și pentru, de, și pentru acestea în China. Mulțumim. Heidi nu a semnat rezoluția, trece... Heidi nu au semnat rezoluția, trecem la ECR, Alexandru Vondra. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mi se pare că această convenție privind uh, protecția biodiversității este un excelent exemplu de modul în care noi suntem cu adevărat angajați și interesați de promovarea și protecția biodiversității. Pentru asta trebuie angajament și asumarea răspunderii politice toată lumea cred că este de acord că trebuie acționat Oamenii de știință ne spun că aproape un milion de specii sunt pe cale de a fi uh, eliminate din viața noastră. Multe dintre ele sunt absolut esențiale pentru biodiversitatea noastră globală. Există o serie de măsuri, însă țintele propuse prin aceste măsuri și înțelegeri nu vor fi atinse până în 2020. Este un eșec așadar. Riscul eșecului, în orice caz, este real uh, și astfel ne îndreptăm către o situație cu o biodiversitate degradată și cu pierderi grave în cadrul uh, ecosistemului. Cu siguranță trebuie să punem niște întrebări, poate incomode, dar neapărat trebuie puse aceste întrebări legate de părțile interesate și participante la conferința COP uh, din China. Cum să atingem aceste obiective țintite, cum să obținem rezultate concrete pe teren, la fața locului, cum să aliniem aceste obiective cu celelalte obiective mai ample ale ONU, ce facem cu angajamentele clare în materie de finanțe, transfer de tehnologie, ce alte mecanisme pot să sprijine implementarea atât locală cât și națională și, în sfârșit, dar în ultimul rând, cum să menținem dinamica din cadrul Convenției în contextul noilor evoluții științifice și tehnologice. Cu siguranță această moțiune este bună, un bun punct de plecare, așadar, și avem intenția de a depune amendamente pentru a avea un text bun din partea comisiei noastre și pentru a coopera fructuat fructuos cu uh, toți cei care vor participa uh, la această dezbatere și asta în vederea votului din decembrie. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Modic. Îmi bucur foarte mult că se sprijină uh, din toate partidele această moțiune. Este foarte clar uh, că cifrele privind biodiversitatea sunt absolut uh, grăitoare și uh, foarte grave când vine vorba de pierderea biodiversității. Biodiversitatea care este amenințată din pricina din pricina schimbărilor climatice, între altele, avem obiective până în 2020, ele nu vor fi atinse, trebuie să mergem mai departe. Comisia Europeană a promis o nouă strategie, noi măsuri, dar ce noutate e asta? Este foarte clar că ceea ce s-a făcut până acum nu este suficient. E nevoie de noi metode, de noi uh, măsuri, obiective țintite, măsurabile, uh, constrângătoare, deci măsuri obligatoare, obligatorii și așa mai departe. Agricultura și silicultura fac parte din această ecuație complexă declinul biodiversității în țara mea este mare parte imputabil uh, activităților silvicole. Nu putem ignora asta. Asta trebuie să spună și în moțiune. Trebuie să se ceară în mod mai clar măsuri în acest domeniu, ca și în agricultură. Agricultura trebuie să aibă uh, contribuția sa la protecția biodiversității. Ea trebuie să treacă printr-un uh, proces de schimbare, trebuie să nu uităm nici de obiectivele de la Paris. Uh, dar să și îmbunătățim uh, biodiversitatea. Iată de ce sper că um, Comisia Envia va fi implicată în viitor uh, în tot ce înseamnă reforma PAC, pentru că, din păcate, dacă ascultăm numai de lobby-urile din agricultură și civicultură, nu cred că vom avea, într-adevăr, o componentă cu adevărat ecologică um, în uh, cadrul protecției mediului și în cadrul protecției uh, reformei PAC. Dau cuvântul altor colegi înainte să dau cuvântul și Comisiei uh, Executive, spune domnul președinte, dacă sunt uh, intervenții. Se pare că nu. Klaus Birner de la Ecologici. Aber gut, nu știu dacă v-ați referit la mine, dar bine. În ceea ce privește combaterea dispariției biodiversității, se pleacă de regulă de la premisa că uh, spațiul de viață al um, animalelor sau plantelor sărăcește și se devină de regulă pe diferite otrăvuri. Se uită însă complet de efectele radiații electromagnetice. Există studii foarte exacte despre mecanismul de acțiune și știm cât de păcuboasă este această radiație. Asta nu se ține cont de acest lucru pentru că în spate se ascund interese economice uh, importante. Am, s-a putut constata de pildă la nivelul copacilor, că acele părți ale copacilor care sunt supuse radiației uh, mor în uh, decurs de câțiva ani, în timp ce partea nesupusă radiației supraviețuiește. Observații similare s-au efectuat și asupra animalelor. Eu cred că se impune să ținem cont și de acest mecanism ca motiv pentru dispariția biodiversității. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Doamna Leonora Evi de la Neafiliați. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să iau cuvântul pe marginea acestei rezoluții, pentru că mi se pare foarte important să se audă foarte bine glasul Parlamentului European. Eu aș pune accentul pe niște aspecte care trebuie cumva consolidate în cadrul acestei rezoluții ca să putem să punem accentul și mai mult pe urgența de măsuri radicale pentru o adevărată schimbare de paradigmă politică. Pentru că oamenii de știință ne-au spus de multă vreme încoace că există o corelație între activitățile umane și declinul fără precedent în cadrul istoriei noastre a biodiversității. E un lucru așadar pe care nu-l mai putem uh, ignora și trebuie înfruntată neapărat această situație. În Europa și, în Europa și peste tot în lume, cu siguranță nu ne vom îndeplini obiectivele pe 2020, dar în luna mai uh, s-a confirmat că declinul biodiversității actualmente are deja efecte uh, foarte grave și asupra obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă ale ONU când vine vorba de sărăcie, foamete, climat, soluri, oceane și așa mai departe. Deci sunt lucruri care se agravează neîncetat. Deci această extinție a speciilor este una fără precedent și care crește astronomic foarte multe animale și alte specii riscă să dispară definitiv de pe fața pământului. Iată de ce este foarte important, chiar fundamental, ca Parlamentul nostru să se angajeze cu o rezoluție cât mai ambițioasă posibilă, astfel încât Europa să nu mai meargă pe logica angajamentelor uh, voluntare, pe bază voluntară, ci unele cât se poate de constrângătoare, obligatorii, și să avem și până la urmă o taxă impusă pe plan internațional. Ne trebuie, bineînțeles, un, o foaie de drum clar uh, până în 2030 cu indicatori cât se poate de clar și transparenți pentru ca fiecare să dea socoteală pe plan economic, social și etic. Asta în fața cetățenilor. Vă mulțumesc! Thank you. Catherine Chabot for Renew. Oui, Catherine Chabot de la Renew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că toată lumea e de acord cu diagnosticul pus și în sensul că biodiversitatea, că e vorba de cea maritimă, terestră sau de coastă, contribuie la echilibrul climatic, la uh, hrănirea planetei și, în general, la menținerea vieții pe pământ. Toată lumea este de acord că toate aceste ecosisteme terestre, marine, de coaste, uh, au nevoie de biodiversitate, biodiversitatea care poate să fie o soluție care să ne ajute și uh, pentru a rezolva problemele climatice. Trebuie, cred eu, să reflectăm mai mult la această idee care vine de la Uniunea Internațională a Conservării Naturii de a uh, pune într-adevăr un preț pe natură. Cam pe asta trebuie să mergem. Unii au vorbit aici și despre nevoia de coerență și consecvență care trebuie să, dom- să, să predomine în, polu- în uh, politicile noastre. În uh, ce privește transportul maritim, n-am vorbit decât despre emisii. Dar ce se întâmplă cu acele motoare și turbine care, funcționând, uh, afectează biodiversitatea, inclusiv în cadrul porturilor. Și mai este un lucru pe care vreau să-l subliniez. Biodiversitatea este un bun comun al tuturora ea nu trebuie să intereseze numai uh, statele, colectivitățile, domeniile economice, agricultorii sau uh, marinarii, nu. Este vorba de ceva care aparține întregii umanități, trebuie să ne intereseze pe toți. Ideea este de a avea această participare cetățenească care trebuie să se dezvolte prin ideea unor uh, zone maritime uh, deschise în care cetățenii uh, pot să se implice, să le protejeze. Cam așa trebuie să ne angajăm în favoarea biodiversității. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Gutaparus, din partea uh, verzilor. Mulțumesc. Vreau să spun ceva ce n-a fost menționat până acum. Dacă ne uităm la ce a uh, arătat Stockholm Resilience Institute. Se pare că pierderea de biodiversitate este cea mai mare Uh, problemă când vine vorba de niște uh, limite biochimice care pot fi amenințate, de pildă în ce privește conținutul de sulf care uh, poate să fie sărăcit și să fie înlocuit cu alte substanțe care să amenințe cu totul biodiversitatea și ecosistemele. E vorba deci de azot și de fosfor care astfel intervenind în acest ciclu uh, poate să amenințe foarte mult biodiversitatea și asta mult mai mult chiar decât folosirea uh, pesticidelor. Mulțumesc! Cred că, dacă nu mă înșel, nu mai sunt alte solicitări de intervenții. Dăm cuvântul comisiei de la DG Envy. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Parlamentului, Comisiei dumneavoastră, pentru că ridicați această chestiune atât de importantă. S-a spus că e vorba, într-adevăr, de o criză ecologică care merge mână-mână cu problema schimbărilor climatice, amenințând chiar baza uh, existenței noastre însăși, uh, deci biosfera. Biosfera care ne ajută să trăim și știm că, într-adevăr, Uh, suntem pe cale de a depăși uh, niște limite uh, bioclimice, acea planetary boundary, care chiar pune în pericol echilibrul nostru pe Pământ. Nu trebuie să continuăm pe această cale cu mici măsuri. Trebuie ceva care să însemne o adevărată schimbare de paradigmă. Uh, raportul GECI PPC uh, a arătat foarte bine situația, nu numai că riscăm să pierdem un milion uh, de specii pe termen scurt, ci acest raport a mai arătat care sunt principalii vectori ai acestei pierderi de um, biodiversitate, degradarea apelor și solurilor, Uh, supraexploatarea, inclusiv a oceanelor, schimbările climatice, poluările de tot felul și amenințarea speciilor. Deci nu putem acești vectori să îi abordăm așa, într-o abordare absolut obișnuită. E foarte clar că doamna președinta Comisiei Europene desemnată a pus mult accentul pe acel New Green Deal. Aici intervine și uh, conservarea biodiversității la care trebuie să ne referim. Sistemul nostru trebuie să fie protejat și restaurat. Toate aceste obiective uh, trebuie să ne ghideze în toate celelalte politici. Pentru asta avem nevoie de noi standarde și norme pe biodiversitate în toate sectoarele conexe, agricultură, silvicultură și așa mai departe. Mai cu seamă, Uniunea Europeană trebuie să fie în fruntea acestor uh, mișcări internaționale și obiective, așa cum a făcut-o pentru schimbările climatice. Avem nevoie de o strategie pe 2030 pe biodiversitate, care a fost menționată în cadrul New Green Deal, ce ar trebui să conțină ea, în primul rând, ce trebuie să facă UE în, pe plan, în cadrul uh, mai amplu internațional pe aceste paliere. Dar uh, mai cu seamă să dea exemplu printr-un angajament foarte clar din partea UE. De asta avem nevoie de exemple clare de angajament care să arate cum Uniunea Europeană se ocupă de aceste pierderi masive din cadrul biodiversității una dintre problemele mari în această politică astăzi, pe marginea biodiversității, este cea legată de uh, uh, lipsa cuantificării uh, situației. Este foarte greu să ai indicatori clare aici, însă știința se mișcă și se, pot se poate ajunge la niște ținte țintite, cuantificabile și nu mă refer aici numai la uh, acele ținte care se semene cu acele câteva grade pe care le cunoaștem prea bine din scambul schimbărilor climatice, ci ceva uh, mai concret uh, care să ne ajute cu pierderea biodiversității. O altă problemă este penetrarea acestor, acestor politici de biodiversitate și către alte politici. Deci acest obiectiv să fie unul care să preocupe toate celelalte politici. Schimbările eh, climatice și biodiversitatea sunt strâns legate, ele nu sunt eh, două subiecte separate. Eh, din potrivă, acționa asupra unui, unui aspect înseamnă acționa asupra celuilalt. Iată cum se poate ajunge la un mesaj politic pozitiv legat de protecția naturii. Nu este o povară, o sarcină în plus, ci este ceva care trebuie abordat pozitiv, arătând care sunt beneficiile enorme pe care le aduc aceste măsuri și pentru biodiversitate și pentru schimbările climatice. Iată, de aceea trebuie măsuri transsectoriale, eficiente și uh, să dăm exemplu cu politicile noastre, uh, cu obiective țintite pe diferitele domenii de activitate, mobilizarea fondurilor, angajarea um, sau angajamentul tuturor părților interesante și, bineînțeles, uh, s-a pus accentul pe acea tranziție echitabilă pentru toți. Știm bine tranziția, de pildă, de la uh, combustibilii fosili sau și din alte sectoare care însă încă sunt tributare vechiului uh, sistem de gândire. În orice caz e nevoie de un sistem uh, sau de o gândire pozitivă. Nu trebuie să avem o atitudine fatalistă um, și extrem de pesimistă în legătură cu sfârșitul lumii, ci din potrivă un angajament și o atitudine pozitive și a înțelege care sunt avantajele și beneficiile pe care cu toții le avem de uh, cules de pe urma acestor măsuri din cadrul agriculturii, economiei și așa mai departe. Uh, mi se pare că proiectul de rezoluție al Parlamentului este unul foarte bine conceput, subliniază lucrurile care trebuie trebuie subliniate, subliniază legătura strânsă cu schimbările climatice, cu tot ce înseamnă agricultură, dar și cu nevoia de finanțare. Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un luc, lucru, de pildă, tot ce înseamnă amprenta ecologică a biodiversității în Europa și legătura asta cu consumul și comerțul, deci toate aceste eh, evoluții specifice europene și apoi eh, ținte clare și măsuri clare de conservare pe care le putem lua, care să ne ajute încă o dată la cuantificarea situației. De pildă, uh, o trimitere la recenta comunicare legată de accelerarea măsurilor pentru protecția pădurilor și, încă o dată, legătura între biodiversitate și schimbările climatice. Da, se știe că Convenția privind uh, biodiversitatea um, are deja niște trimiteri la aceste schimbări climatice, dar poate că trebuie făcut uh, mai mult în sensul de a explicita, de a pune negru pe alb angajamentul național și uh, strategiile naționale, planurile de acțiune pe schimbări climatice cu măsuri cuantificabile care să vină și să hrănească aceste eforturi pentru biodiversitate. Și în sfârșit, un alt element, de ce să avem noi instrumente și noi fonduri înființate când avem deja instrumente și fonduri cum ar fi Global Environment Fund, care, Biodiversity Fund, care pot să ne ajute foarte mult. Nu mai intru în amănunte acum. Uh, mai mult, cred că am acoperit principalele observații și mi se pare că această rezoluție este foarte bună pentru noi, pentru uh, biodiversitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom vedea care va fi conținutul mesajelor din rezoluție. Acum, ca procedură, pașii următori. Avem termenul de depunere a amendamentelor, așa cum am spus anterior, mâine la ora 11. Votul în cadrul ENVI va avea loc pe 2 sau 3 decembrie, iar uh, votul în plen este planificat, dar mai trebuie confirmat pentru ianuarie 2020. În paralel, uh, se lucrează împreună cu Consiliul la concluziile Consiliului care ar putea fi adoptate la finalul acestui an sau la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă, așa cum s-a spus anterior, că această rezoluție va constitui prima ocazie, poate chiar și ultima, pentru Parlament de a adopta o poziție în ceea ce privește mandatul CVD și concluziile Consiliului. Iată deci o rezoluție de importanță um, primară pentru această temă. Cred că am ajuns la finalul acestei dezbateri și putem uh, trece la următoarea în câteva momente. So we are going to have a Vom avea o dezbatere comună pentru punctele 7, 8, 9, 10 de pe ordinea de zi în ceea ce privește obiecțiile cu privire la diferite organisme modificate genetic. Am să dau cuvântul parlamentarilor care au semnat proiectul de moțiune de rezoluție, începând cu verzii, socialiștii, GUE, neînscriși și, evident, uh, înainte de a da cuvântul Comisiei și altor grupuri sau parlamentare. I'm here. Vă mulțumesc, domnule președinte. to four GMO. Astăzi aducem obiecții față de patru OMG-ul, inclusiv glifosinat și glifosat. Aș dori să profit de ocazia acestei dezbateri pentru a adresa Comisiei trei întrebări. Am constatat că deseori nu suntem de acord cu privire la prevederile regulamentelor europene. Prima întrebare este așadar. Suntem de acord că atunci când redactează propriile decizii, Comisia trebuie să țină cont de orice legislație relevantă și de factor relevanță uh, legitim. A doua întrebare ce sunt uh, factorii legitimi pentru dumneavoastră? Protecția biodiversității nu constituie oare un factor legitim? Expunerea crescută la ierbicide toxice uh, a lucrătorilor uh, din state terțe nu e un factor legitim? Deforestarea în state terțe nu este oare un alt factor legitim? Sigur că Aici este și o responsabilitate a statelor terțe, dar noi, europenii, am semnat obligații internaționale în ceea ce privește sănătatea și mediul. Și de aceea întrebarea mea este foarte simplă. E de acord Comisia că trebuie să se țină cont de obligațiile internaționale ale UE în ceea ce privește sănătatea și mediul, ca de pildă obiectivele de dezvoltare durabile ale ONU sau acordul climatic de la Paris, atunci când acordă autorizații pentru OMG-uri. Mulțumesc! Mulțumesc din partea socialiștilor și democraților, Günther Siril. Stimați uh, colegi, stimate colege, la ultimele rezoluții votate în această comisie, dar și în plen, am avut uh, o majoritate foarte amplă și sper că va fi cazul și aici. În cazul voturilor din această după amiază este vorba și de Um, autorizări pentru introducerea pe piață a mai multor OMG-uri, bumbac, uh, porumb și soia, care au fost făcute rezistente la anumiți factori, ceea ce pentru anumite insecte și larve este toxic. Rezistențele despre care uh, se vorbește aici se referă în special la glifosinat și glifosat. Glifosinat are efecte nocive asupra reproducerii și este interzis în UE începând cu 1 iulie 2018. Știm de asemenea că și glifosatul uh, a fost încadrat ca potențial cancerigen și există anumite interdicții deja și Austria susține această abordare. Și așa cum am menționat, aș dori să mai atrag atenția încă o dată asupra atenția asupra faptului că cultivarea OMG-urilor duce și la o utilizare mai mare a pesticidelor pentru că se creează rezistențe, ceea ce duce la o cantitate mai mare de reziduri de pesticide în produsele recoltate. Și atunci când discutăm în Europa despre măsuri sau interdicții de pesticide, uh, dar pe de altă parte permitem importuri de astfel de produse, cred că se creează o contradicție și de aceea grupul meu uh, va vota această respingere, această obiecție. Mulțumesc din partea GUE Ania Hazekamp. Mulțumesc. Din păcate, încă o dată, Comisia renoiește autorizări existente și acordă noi uh, autorizări pentru organisme modificate genetic, fie că e vorba de bumbac, soia sau porumb. Aceste OMG-uri fac parte din agricultura arhaică, destructivă, de care, pe care trebuie să o depășim dacă vrem să avem o planetă pe care să putem trăi. Importurile de bumbac, soia și uh, porumb rezistente la glifosat și care sunt toxice pentru uh, sănătatea umană și care produc beta-toxine care sunt dăunătoare pentru insecte și fluturi, este o abordare destructivă. Este o abordare care ține de secolul trecut, când credeam că pesticidele sunt soluția, dar acum știm că cauzează o serie întreagă de probleme. Știu că Comisia Europeană ne va spune că sunt obligați să autorizeze aceste importuri, chiar dacă uh, nu a existat niciodată o majoritate calificată a statelor membre pentru autorizare. Dar acest lucru pur și simplu nu este adevărat. Desigur, Comisia este ținută să ia o decizie după votul din Comisia pentru Apeluri, dar uh, în regulamentul pentru comitologie se specifică că Comisia are posibilitatea să nu autorizeze OMG-ul în cauză dacă nu există o majoritate calificată a statelor membre și Comisia de asemenea nu este obligată poată să dea curs evaluării EFSA, mai ales că aceste evaluări nu sunt uh, complete și nu țin cont de rezidurile periculoase a produselor importate. Întrebarea mea. Comisia va proceda în sfârșit uh, la neautorizarea OMG-ului atunci când nu există o majoritate calificată a statelor membre, pentru că este um, minimul pe care îl puteți face pentru a respecta o decizie democratică. Mulțumesc, Eleonora Evi, din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate a OMG-urilor importate au devenit tolerante la unul sau mai multe erbicide, ceea ce duce la un potențial de reziduri sporit la importuri. Totuși, analiza acestor reziduri și a erbicidelor și efectele cumulative sunt considerate ca nefăcând parte din responsabilitatea uh, Consiliului EFSA cu privire la um, OMG-uri. Acest uh, lucru, sigur, uh, are implicații și pentru toxicitate, pentru că nu există o evaluare în acest sens. Când are Comisia de gând să um, închide această lacună, astfel încât uh, evaluarea OMG-urilor să fie completă? Sirpa Pieticainen din partea PP a semnat rezoluția, dar nu este prezentă, de aceea am să dau cuvântul. doamnei Schneider. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu lucruri pe care le-am spus deja în această comisie ultima dată când am discutat uh, obiecții similare. Asta pentru că linia PP nu s-a schimbat. Pentru că cred în continuare că EFSA a primit acest mandat și nu l-a depășit, iar întrebarea care se pună este dacă nu, trebuie să dăm curs evaluării EFSA, atunci de ce mai avem nevoie de ea dacă nu vrem să ținem cont de sfatul acesteia? În aceste cazuri nu s-a identificat nimic care să arate că aceste plante sunt mai dăunătoare decât uh, omologii convenționali. Eu cred că atunci când EFSA spune că un produs este sigur, trebuie să avem încredere în uh, punctul uh, de vedere științific. De aceea considerăm că Comisia nu și-a depășit mandatul și aș dori să încurajez pe toți colegii mei să voteze împotriva acestor obiecții. Mulțumesc! Mulțumesc că nu am uh, vorbitori înscriși din partea Renew. Trecem la ECR. Alexander Panhart. Mulțumesc! Acum câteva minute am discutat despre biodiversitate și avem noroc aici, pentru că știința și ideologia sunt de aceeași parte. Aici, în schimb, avem o problemă. Și ECR-ul, în mod tradițional, susține știința. Și am, ne-am opune acestor obiecții pentru că acestea sunt uh, generate de ideologie și de temeri procesul de evaluare pentru uh, culturile OMG este unul dintre cele mai stricte din lume și este adaptat pentru a, um, stabili siguranța produselor. Regulamentul OMG trebuie susținut de știință și obiectivitatea uh, științei sigur este supusă dezbaterii politice, dar atunci risc încercăm să subminăm autoritatea întregului nostru sistem de reglementări. Iată cum putem critica um, pe cei care neagă schimbările climatice Uh, acolo unde avem dovezi științifice, dar pe de altă parte, tot cu dovezi științifice, îi criticăm pe cei care uh, evaluează siguranța uh, culturilor și în cazul OMG-urilor. Eu cred că este important să notăm că în timp ce utilizarea OMG-urilor pentru alimente este limitată, dependența Uniunii Europene de furaje obținute din culturi modificate genetic este foarte mare, ceea ce poate avea un impact destul de mare. De aceea, noi avem rezerve. Mulțumesc! Mă uit în sală să văd dacă mai există și alți vorbitori care doresc să intervină. Dacă nu, Retrecem uh, la reprezentanții comisiei, reprezentantul DG Sante. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentarii. Desigur că v-am ascultat uh, cu mare atenție. Trebuie să confirm faptul că to- toți pașii procedurali au fost îndepliniți Asta în limita puterilor de implementare conferite Comisiei prin legislația existentă. EFSA a efectuat o analiză de risc cuprinzătoare și a ajuns la concluzia că produsele sunt sigure. Comisia s-a consultat cu publicul în ceea ce privește proiectele de aviz și toate comentariile publice au fost luate în considerare de către EFSA. Pe baza avizului pozitiv EFSA, Comisia a înaintat uh, propunerea comitetelor și e adevărat că nu primim avize din partea comitetelor, dar asta nu înseamnă că în absența unui aviz uh, Comisia nu ar trebui să autorizeze uh, astfel de produse dacă există un aviz pozitiv din partea EFSA. Dat fiind faptul că produsul este considerat pozitiv și obiectul obiectivul regulamentului este de a se asigura că OMG-urile puse pe piață în Uniunea Europeană sunt sigure. În ceea ce privește alte chestiuni uh, evidențiate în intervenții, trebuie să ne dăm seama că deciziile pentru confirmarea siguranței unor produse individuale nu pot avea o legătură directă cu volumul importurilor dintr-o anumită țară terță și nici asupra realizării obligațiilor internaționale ale Uniunii. Vorbim aici de autorizarea unor produse individuale pentru a asigura siguranța acestora. Cum se poate rezolva problema uh, <clears throat> despăduririlor, schimbărilor climatice sau a altor obligații internaționale. Acestea fiind spuse, aceste OMG-uri nu subminează nici de cum implementarea obligațiilor internaționale, așa cum am explicat în această, am explicat în această dimineață, prin intermediul unor strategii coerente. Importanța autoriz sau autorizarea unor OMG-uri individuale nu subminează niciun fel reflecția lansată în ceea ce privește plantele proteice din Uniunea Europeană, care, sigur, dacă vei avea succes, va duce la o scădere a dependenței de importuri. Însă trebuie să ne dăm seama că fermierii depind de aceste proteine importate și noi trebuie să ne asigurăm că aceste proteine importante sunt sigure. Acesta este obiectivul regulamentului și există cerere pentru aceste produse în Uniunea Europeană. Obiect motivul reflecției cu privire la plantele proteice din UE nu este subminat prin uh, autorizarea acestui, uh, acestor produse OM modificate genetic. Autorizarea anumitor organisme modificate genetic individuale nu compromită obiectivele UE în ceea ce privește despădurirea. Obiectivul fiind acela de a crește, a spori utilizarea acelor produse care sunt obținute uh, fără despădurirea unor uh, suprafețe suplimentare. Deci, vrem să subliniem că nu există factori specifici pentru aceste OMG-uri individuale care să ducă la o invalidare a autorizației pentru că sunt sigure. EFSA a concluzionat că sunt sigure și de aceea Comisia, în conformitate cu regulamentul cu privire la organisme modificate genetic, trebuie să uh, să iau decizie și de aceea această decizie, decizie este pozitivă. În concluzie, aș spune că deși Parlamentul în principiul are doar dreptul, dacă îmi permite să spun așa, să pună sub semnul întrebării autorizația în condițiile în care Comisia și-ar fi uh, Uh, prerogativele de implementare. Aici trebuie să spun că ne-am respectat aceste prerogative, dar există și acest acord și această înțelegere și um, noi dăm dovadă de deschidere pentru dialog, pentru a vă furniza răspunsuri și sper că sinteza reflecției Comisiei cu privire la proiectele de rezoluție au venit în întâmpirarea întâmpinarea temerilor dumneavoastră care să ne permită să progresăm în ceea ce privește obligațiile internaționale, dar care să ne permită de asemenea să punem în aplicare legislația adoptată de acest Parlament și de, împreună cu Consiliul acum câțiva ani. Mulțumesc! Votul va avea loc în această după-amiază, iar dacă obiecțiile sunt adoptate, vor fi supuse votului în plenară, uh, în plenară de la Bruxelles. Topic. Trecem acum la celălalt subiect și anume sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcur al navelor. Voi da cuvântul raportoarei Iuta Paulus, după care raportorilor din umbră. Mulțumesc! În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru revizuirea acestei propuneri. Aceasta e în vigoare deja și am avut primele date colectate în acest an. Aș dori să le reamintesc tuturor din această sală că acest sector al transportului naval e unul din puținele sectoare pe lângă aviație în care nu există obiective obligatorii de climă. Oricine a citit newsletter Envy de, newsletterul Envy de ieri știe că emisiile din transportul cu nave a crescut cu 48% din anii 90 și nu se întrevede un final. Prognoza ne spune că s-ar putea să crească cu 250% până în 2050. Sistemul nostru de colectare a datelor e un sistem bun, mai ales faptul că măr- mărfurile transportate trebuie să fie monitorizate sub sistemul MRV. E un lucru foarte important pentru că există o creștere în industrie, se creează o amprentă a carbonului și această amprentă nu poate fi calculată dacă nu știm câtă marfă transportă o anumită navă. Așa că ne bucurăm foarte mult că și Consiliul, Consiliul își dorește să existe acest parametru în MRV. Obiectivul e să se facă o aliniere cu sistemele de colectare a datelor care există pentru Organizația Maritimă Internațională. E un sistem puțin diferit față de sistemul UE și pentru a elimina din povara birocratică a deținătorilor de nave, sistemele trebuie să fie aliniate. Suntem de acord cu ce se face în această propunere, însă aș sublinea faptul că această colectare de date nu înseamnă o reducere a emisiilor. Oricine a citit știrile de ieri, în ceea ce privește oamenii de știință care cer acțiune imediată pentru schimbările climatice, oricine a citit această știre e conștient de faptul că trebuie să facem pați, pași importanți acum și primul, după perspectiva mea, ar fi să răspundem la apelul doamnei von der Leyen și navele să fie incluse în ETS, astfel încât și transportul maritim să uh, își ducă la îndeplinirea obligațiunile, astfel încât să putem ajunge la un transport naval mai eficient, motoare mai eficiente și va trebui până la urmă să vorbim și despre obiective obligatorii pentru emisiile maritime. Acestea nu există încă, însă trebuie să existe dacă nu ne dorim să subminăm obiectivele climatice în totalitatea lor. Mă bucur să aud că acum comisia ne va face o prezentare și aștept să văd și ce vor spune și colegii mei, raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, o tranziție frumoasă, așa că haideți să trecem la prezentarea comisiei, după care vom reveni la raportorii din umbră, bineînțeles. Doamna Beatrix Jordi, din partea DG Clima, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, e o plăcere să mă aflu astăzi aici la Parlament pentru a explica propunerea noastră, propunerea MR, MRV, cea de supraveghere și alinierea cu OMI. Am și o prezentare să vedem, cum spunea acum Iuta Paulus, e un sector foarte important, iată contextul. Voi trece prin toate aceste puncte pe care le puteți vedea pe primul meu slide. Contextul. Acesta e un sector cheie. Transportul reprezintă 80% din tot comerțul global, transportul maritim, o cifră impresionantă. Vorbim de 2-3% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ceva mai mare decât orice stat membru singur în emisiile de gaze cu efect de seră. Dacă sectorul maritim ar fi o țară, ar fi numărul 6. Ne așteptăm la o creștere. Există diferite scenarii, variațiile din scenarii au de-a face și cu scenariile comerciale care sunt mai greu de prevăzut, însă toată lumea cade de acord asupra faptului că va exista o creștere a emisiilor. Navele europene controlează 1,3% din flotă Iată aici un grafic în care puteți regăsi cifrele pe care tocmai le menționam. Transportul intraeuropean 36% și apoi cel extern 75%. Cele 80% pe care vi le prezentam înainte aveau de-a face cu cifre globale. Contextul. E nevoie de acțiuni rapide și concrete. Dacă acest sector maritim e singurul care nu e inclus în, în uh, angajamentele europene pentru reducerea gaze, uh, gaze, emisiilor de gaze cu efect de seră, atunci acest lucru trebuie să se schimbe, cum ne spunea și președinta a Comisiei Europene. Toate sectoarele trebuie să contribuie și cel maritim pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele de sub acordul de la Paris. Dacă îmi permiteți să repet al treilea punct, care e foarte drag Parlamentului. Uh, sistemul ETS, sistemul de comercializare a emisiilor. E nevoie de acțiuni la nivel de OMI și Uniune, începând cu anul 2023, să înceapă munca de pregătire și consultările cu părțile interesate. Bineînțeles, nivelul internațional este unul care trebuie să fie încurajat, vorbim despre o piață internațională, și voi trece acum la măsurare. Măsurarea, da, nu înseamnă o reducere a emisiilor, chiar dacă măsurarea poate să aibă deja o anumită parte în reducerea emisiilor. Aici nu voi menționa toate acronimele utilizate de OMI, de indexul privind eficiența energetică, eficiența pentru nave, SMP, sunt acronime pe care le cunoașteți cei care vă ocupați cu sectorul maritim. Vă voi spune câte ceva despre calendarul OMI, începând din 2011, legislație pe eficiență energetică, legislație nu foarte ambițioasă, sunt convinsă că sunteți de acord majoritatea dintre dumneavoastră. Sistemul de colectare din partea OMI. Să nu uităm că acest sistem a reieșit dintr-un sistem european de date. Întâi a existat acest sistem european, apoi OMI, apoi revine din nou la nivelul Uniunii Europene. O dată importantă, aprilie 2018, pentru prima dată avem o strategie OMI pentru reducerea emisiilor. Obiective clare, reducerea emisiilor cu cel puțin 50% până în 2050 în comparație cu anul 2008 și o eliminare etapizată și o reducere a intensității carbonului. Okay, very good. So regulatory, what we have uh, now on the table. Reglementări. Uh, ce discutăm acum? Ce discută și Parlamentul și Consiliului? Acest regulament, regulamentul 2015, vă reamintesc ce s-a întâmplat. A fost un pas bun pentru colectare și verificarea emisiilor. Nu existau asemenea date în sistemul maritim. Uh, Apoi s-a venit cu transparență astfel încât să se schimbe comportamentul și pentru tehnologii cu eficiență energetică și decizii politice informate pe viitor. Coexistența, cum vă spuneam înainte, sistemul european face parte, există din 2015, apoi sistemul OMI în 2016 și în sistemul de monitorizare, vedeți, avem articolul 22.3 care ne spune în cazul în care va exista un acord internațional pentru monitorizare globală, atunci vom adapta, ne vom adapta unei asemenea situații. Iată că în acest punct ne aflăm, avem acest regulament OMI privind datele. Obiectivele cheie o facilitare a implementării armonioase, reducerea poverii administrative, menținerea obiectivelor regulamentului european. Mă voi concentra pe al doilea aspect, transparența, astfel încât să fie stimulată preluarea. În mod clar nu e ceea ce există acum în cadrul OMI. Vă voi spune câte ceva mai târziu. Putem să începem deja de acum, din iulie 2018 avem date de la peste 11.000 de nave care activează în porturile europene. Evaluarea impactului, o evaluare clasică, proporțională. Am, ne-am bazat pe o uh, Evaluarea impactului deja existentă, nu am început de la zero, e cumva un al doilea pas. Cele trei opțiuni clasice, în primul rând să fie menținut regulamentul cum este pe partea europeană, opțiunea 2 să fie menținute principiile și opțiunea 3 o convergență înaltă sau aliniere totală cu omii. Vă voi spune câte ceva despre acest despre la ce am renunțat. Guvernanța. Guvernanța e importantă. Vă voi da un exemplu. Nu ne-am gândit să schimbăm guvernanța, pentru că ar însemna că o navă chinezească care, care are un traseu de la Rotterdam la Marsilia, nu, acest traseu nu ar fi raportat sub uh, legislația europeană și de aceea am renunțat la un asemenea scenariu și pentru raportarea la dioxid, la, cu privire la dioxidul de carbon. Compararea opțiunilor voi merge repede prin acestea. Am preferat opțiunea numărul 3, transparența nu putea fi lăsată la o parte din monitorizare. E un lucru inclus și un aspect cheie în orice sistem european de monitorizare. Numărul 1, să nu facem nimic și această opțiune nu era ideală, de aceea am ales 2, cea cu streamlining-ul. Aspecte principale din propunere. Compania, perioada de reportare, obligațiile în caz de schimb, ce se întâmplă atunci, Raportare voluntară cu privire la marfă, știu că nu e un aspect minor pentru Parlament, tocmai de aceea am făcut o modificare față de ceea ce exista. Vă reamintesc că OMI nu include marfa transportată. Pe timpul procesului de consultare multe dintre voci au spus că e important și de aceea există acum această raportare voluntară. Celelalte părți, așa cum vă spuneau, au de-a face cu guvernanța, transparența, unde nu am propus modificări. Doamna raportor menționa că avem un coreper, un mandat de coreper încă de săptămâna trecută, de acum 10 zile, de fapt, de la data de 25 octombrie să vă spun care sunt veștile bune cu privire la monitorizarea existentă. Pentru prima dată avem date cu privire la emisii pentru cele 11.600 de nave din porturile europene. Reprezintă 139 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. Vom face o raportare la începutul anului viitor. Noi considerăm că E un prim ciclu de respectare bun care a fost acum încheiat. Comisia a publicat deja în MRV, în baza de date, cu privire la Agenția pentru Siguranță Maritimă. Sunt date care sunt publice. Cred că e un exercițiu foarte bun pentru transparență. Uh, din iunie toate navele trebuie să raporteze, datele sunt publice din iulie. La începutul săptămânii viitoare vom face un raport astfel încât să avem o evaluare conform a tuturor datelor. E un fel de prim gust și vor urma mai multe în următorul raport. Starea de fapt, cum vă spuneau, transparența. Sistemul MRV funcționează, are rezultate, E importantă abordarea emisiilor pentru sector, o mult mai mare atenție politică acum și pentru a reduce emisiile maritime. Acesta a fost un prim pas pe care l-am făcut, o monitorizare clară, care e importantă pentru orice tip de planuri sau strategii. Avem acum această aliniere parțială la parametrii OMI. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult! Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră și apoi doamnei raportor din nou la sfârșitul dezbaterii și comisiei, dacă vor exista întrebări adresate comisiei. Să începem cu PP-ul Peter Lize. Vă mulțumesc! Iată, avem o discuție la nivel oficial cu privire la datele pe care le colectăm în funcție de anumite criterii cu privire la emisiile care afectează clima în sectorul maritim. Bineînțeles că trebuie să discutăm în detaliu despre această legislație, cum o abordăm. E de asemenea de la sine înțeles faptul că ne punem întrebarea cu toții ce facem cu aceste date. Colectăm date fără să uh, urmeze nimic după această colectare, așa ceva nu ne poate, într-adevăr, mulțumi. Ursula von der Leyen, în discursul său, ne spunea că își dorește o participare mai puternică sau o participare a sectorului naval la obiectivele de, protec- de protecția climei, că e nevoie neapărat și de acest aspect. E un lucru pe care trebuie să-l discutăm și trebuie să ne folosim de acest raport al doamnei Paulus, astfel încât să putem să avem avem o poziție mai clară. Avem acest uh, subiect, avem aceste măsurări pe tonă, pe persoană. Știm că transportul maritim e mai bun pentru climă față de transportul aviatic sau transportul rutier. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu luăm măsuri care să ducă la o schimbare a acestui echilibru și să existe mult prea, mult, mult prea multă povară pentru transportul maritim. Concurența intervine și ea, ca întotdeauna, de aceea e nevoie de măsuri care să nu facă ca Europa să se afle într-o poziție dezavantajată. Vorbim despre toate navele care se află în porturile europene și nu doar despre, nu, do- numai despre nave sub un anumit pavilion. Am văzut care a fost creșterea emisiilor, o reducere a substanțelor care afectează însă sistemul, sistemul maritim ar fi una bună. Cred că cele spuse de Ursula von der Leyen trebuie să fie făcute, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă și în celelalte sectoare de transport unde există deja poveri. Apoi vedeam în prezentare că acum și publicul este foarte atent. Sectorul maritim e unul la, din, pentru care cetățenii așteaptă acțiuni din partea noastră. De aceea eu sunt de părere că trebuie să ne ocupăm nu doar de aspectele acestea tehnice acum, ci trebuie să transmitem și un mesaj politic Comisiei Europene și anume cum ne închipuim noi că trebuie să fie inclus acest transport maritim în comerțul cu emisii ceva ce să fie neutru din perspectiva concurenței. E important să dezbatem acest subiect acum. Mulțumesc! Mulțumim din partea S și de Iuta Guteland. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei Jordi din partea Comisiei că se află astăzi alături de noi și pentru prezentarea făcută. Emisiile de dioxid de carbon din transportul maritim în Uniunea Europeană vor crește cu până la 86% față de pragurile din anii 90, doar în Uniunea Europeană. Și ne spunea și doamna raportor, ne spunea și reprezentanta Comisiei cum arată situația la nivel global pentru anul 2050. 2030. Putem să vedem o creștere cu 250%. E absolut inacceptabil. Iată, ne aflăm în mijlocul unei urgențe climatice toți, toată lumea, din toate sectoarele, din societate, trebuie să se schimbe și să facem tot ceea ce putem astfel încât să respectăm obiectivele din acordul de la Paris. Unul din emisiile majore este cel care ne scapă acum. Este omis într-o manieră magică din această muncă vedem aceste mici națiuni maritime care au un strigăt de ajutor din cauza schimbărilor climatice, își doresc să reducem emisiile climatice. Vedem oameni în porturi în Europa, văd aceste nave uriașe care stau în port, emită, emit chiar dacă nu sunt pe mare, pur și simplu pentru a încălzi. Sunt niște emisii în cantități enorme care afectează nu doar clima, dar afectează și sănătatea cetățenilor europeni. Ca legislator sunt de acord cu Peter, trebuie să facem mai mult și trebuie să facem mai mult acum. Trebuie să nu mai existe acest sector lăsat la o parte, în timp ce toate celelalte sectoare își cresc eforturile. În grupul S și D, noi am arătat cât e de important. Avem nevoie de armonizarea legislației UE cu regulile OMC economii. Însă, bineînțeles, e important, însă nu înseamnă că noi suntem cei care putem să ne coborâm standardele în Uniunea Europeană. Opusul, avem nevoie de mai mult, mai mult la nivel global. Și aici regăsim elemente care pot să ducă la îmbunătățirea comisiei. Doamnă Jordi, ne cunoaștem de, la discuțiile ETS de câțiva ani și încă de pe atunci știți că Parlamentul European își dorea să facă mult mai multe și ne doream ca sistemul naval să aibă legislație de reducere a emisiilor și doream să utilizăm ETS-ul pentru a o face și cred că știți că au existat anumite semnale din partea comisiei că nu, dar trebuie să se folosească sistemul de monitorizare și verificare. Așa că mă interesează acum dacă într-adevăr vom utiliza sistemul MRV pentru a reduce emisiile din sectorul naval. Aș dori să știu ce credeți dumneavoastră aici și acum, pentru că avem neapărat nevoie de acest fapt. Noi, Parlamentul, ne începem procesul legislativ pe această propunere din partea dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră legătura între MRV și introducerea de obiective clare de reducere a emisiilor în sectorul naval în Europa? Sunteți de acord că acum e momentul potrivit ca emisiile din sectorul naval să fie introduse sub eforturile UE pentru climă și că MRV va fi baza pentru orice propunere în ceea ce privește reducerea emisiilor din sistem? sistemul naval. Mulțumim! Din partea Renew, Catherine Cerbo. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, merită spus că de câțiva ani încoace, totuși, acest sector al transportului uh, naval se mobilizează pentru a reduce emisiile de gaze cu efecte de seră, ceea ce e bine. Uh, în ce privește mecanismul MRV, e un subiect foarte tehnic. Îl dezbatem acum în Parlament, în condițiile în care există alte rapoarte de experți în domeniul climatului și care ne spun că trebuie să mergem mai degrabă pe 1,5 grade decât 2 grade. Ehm, Asta ar fi recomandarea actuală și atunci decalaje între legislația care e pe cale de a fi pusă la punct și punerea sa în aplicare efectivă. Deci, încă o dată, trebuie să ne regândim nivelul de ambiție a legislației europene când vine vorba de marfă, când vine vorba de transparența datelor. Asta trebuie să facem dacă este să ne atingem obiectivul scontat. Și asta se poate face numai dacă putem într-adevăr să calculăm uh, eficacitatea, energe- eficiența energetică a navelor. Uh, eu sunt de acord cu ce s-a spus până acum de către comisie, dar nu trebuie să dăm înapoi, pentru că chestiunea reducerii efectelor, uh, gazelor cu efect de seră este deosebit de importantă. Într-adevăr, propunerea Comisiei vizează, ar trebui să vizeze 90% și 80% din schimburile comerciale maritime. Apoi, intrarea prin MRV a sistemului, a shippingului, a transportului naval uh, maritim în uh, cadrul schimbului de cote de emisii, ETS, foarte bine, însă atenție, asta n-ar trebui să însemne că anumiți armatori uh, să nu mai facă tranziția către nave mai ecologice, green ship, în condițiile în care mulți armatori, cel puțin cei pe care cunosc eu în Franța, chiar își doresc să își echipeze navele pentru ca acelea să fie mai ecologice. Deci uh, să fim atenți la asta. Se vorbește despre emisii, dar să nu uităm nici uh, impactul navelor maritime asupra biodiversității maritime. Eu sunt navigatoare și cunosc că există o diferență între timpul petrecut în largul mării și timpul de ferutaj. În momentul în care o navă este în, uh, fie în lagul mării, fie în port, uh, motoarele funcționează în permanență, cu excepția cazului când ele sunt branșate pe un uh, sistem din port direct. Orice ar fi, motoarele funcționează și emisiile Uh, sunt uh, acolo. Vedem asta și uh, într-un exemplu mai concret la Marsilia, unde s-au stimulat armatorii să-și branșeze pe rețea navele în port pentru a reduce emisiile și degazajele efectuate în momentul în care stau în port uh, și motorul continuă să funcționeze. Încă o dată problema reducerii navelor, uh, vitezei navelor. Armatorii și aici au început să se angajeze. N-ar trebui ca Comisia să uh, elimine din vedere acest subiect și, în general, ideea ar fi să se reducă numărul navelor care circulă și aici se poate merge pentru a reduce emisiilor. Și încă o dată, Uh, tranziția către uh, acele nave mai ecologice Green Ship care să meargă pe energie eoliană și solară în loc de combustibilul uh, convențional actual, aici s-ar reduce emisii. Și în sfârșit să existe un label, un, uh, o etichetă um, uh, navă ecologică care să permită Europei să dea uh, exemplul. Bineînțeles că noi am vrea ca această nouă acest nou Green Deal, această nouă înțelegere verde ecologică să fie una chiar albastră și normal sectorul maritim să intre în, acest, uh, în această ecuație. Din partea I și D? Nu? Nu? De la ECR acum? Domnul uh, Vondra nu cred că am de adăugat ceva neapărat. Uh, este clar că schimbările climatice trebuie combătute peste tot, uh, oriunde, în lume, în orice sector. Dacă suntem convinși de asta și este o chestiune globală, cu siguranță este absolut logic și firesc să includem și pe cei din sectorul uh, transportului maritim în cadrul acestor măsuri. Deci e cât se poate de logic și nu mai am ceva de adăugat față de cele deja spuse. Mulțumesc din partea GUE. Domnul Wallace, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că uh, noi trebuie să ne promovăm sistemul MRV în Uniunea Europeană față de lacunele majore ale sistemului omolog OMI. Uh, sistemul nu este transparent, în sensul că datele sunt analizate și agregate, nu sunt verificate de către terți. Probleme, deci, cu transparența și cu colectarea datelor, din fericire, aceste lucruri pot fi combătute, mai ales dacă este să mergem pe cele propuse de comisie. informațiile pe bază de tonaj uh, sunt inutile dacă nu e să le raportăm la uh, marfa efectiv uh, transportată. MRV-ul asta trebuie să ia în calcul datele de cargo, deci de transport de marfă. Ele sunt date comparabile care se poate să ne arate care sunt emisiile emise și care nave sunt eficiente și care nu. Pentru că dacă nu, nu mai putem să facem o diferență între un uh, vas gol, uh, fără marfă, și unul care este încărcat și eficient. Sunt atâtea vase care stau în porturi și nu care nimic, uh, doar propria greutate și motoarele merg și se emit emisii. Ar trebui ca datele să poate să fie cunoscute, nu ceea ce preconizează OMI, Uh, care nu-și dorește așa ceva. Datele trebuie să fie publicate pentru cetățenii, pentru toate statele și statele de pavilion. Comisia, în ce privește această obligație a armatorilor de a raporta datele, este într-o poziție dezamăgitoare. Sunt stări, cum ar fi Grecia, Statele Unite, țări de shipping, uh, țări de pavilion care trebuie să meargă în fruntea acestor, uh, acestor uh, inițiative. MRV-ul este un mecanism care merită și el îmbunătățit. E loc și de mai bine trebuie să extindem această logică și la alte emisii, nu numai de dioxid de carbon, ci și la acele emisii provenind din gazul lichid um, natural, deci lichefiat. Cunosc situația din Irlanda și mișcările între Irlanda și Statele Unite. Dacă aceste lucruri uh, s-ar lua în considerare aceste emisii de gaz natural lichefiat, ar fi luate în calcul, cred că n-am mai putea să fim așa de liniștiți. Trebuie să fim de asemenea atenți ca datele disponibile să fie publicate pentru că MRV-ul, public, MRV-ul publică date pe VAS, dar nu pe companie de shipping. Trebuie să avem o imagine mai bună de ansamblu. Dacă este să mă duc pe calea unei nave, a unui vas, pot să găsesc proprietarul efectiv, armatorul, dar poate că nu găsesc toată imaginea de ansamblu a celor companii care posedă sute de vase. De, de, de multe ori e vorba de companii, de holdinguri și de firme de fațadă. Există operatori care au sute de nave, dar care nu posedă decât uh, mult mai puține dintre ele, deci ca și proprietări. Iată de ce. Companiile și operatorii, operatoare trebuie să se știe ce operează și ce emisii există. Trebuie date și defalcate pe timp, uh, operațiuni în timp de o zi, în timp de un an, pentru că mișcarea și, de fapt, tot ce înseamnă operațiunile contează mai mult decât stat, calitatea de proprietar al unui vas. Vom depune amendamente în acest sens și cred că ar fi mult mai bine ca să îl tragem la răspundere pe proprietar în ultima instanță și nu pe operatori. Știu treaba asta. De asemenea, amendamente pentru uh, a avea ceva în legătură cu standardele de emisii în porturi sau standardele specifice pentru dioxidul de carbon, dar nu numai. Mulțumesc! Acum intervențiile spontane. Doamna Weiss de la PPE, mulțumesc foarte mult! Eu vin din Danemarca, o țară deosebit de activă în domeniul transportului maritim. Uh, suntem mândri de asta, asta și mă bucur că avem această dezbatere, pentru că, așa cum a spus și colegul Wallace, și a subliniat, trebuie să consolidăm mecanismul nostru de MRV, de monitorizare, care să ne ajute să luptăm și în acest sector împotriva consecințelor schimbărilor climatice. Însă, în această etapă îmi pun o întrebare. Să facem oare acest lucru incluzând uh, shipping-ul în cadrul uh, schimbului de cote de emisii ETS? Nu cumva ar trebui să ne gândim mai mult la toată industria globală a transportului maritim, uh, să avem ceva mai ecologic în acest sens și să avem un instrument aferent. E bine să sprijinim MRV-ul în acest sens pentru a arăta că uh, Ehm, transportul maritim efectuat de către UE este de șase ori mai puțin uh, poluant și dăunător mediului decât uh, shippingul realizat uh, în restul lumii. Așadar, îmi pun aceste întrebări. Cum putem să fim siguri actualmente cum că includerea în ETS ar fi cea mai bună soluție pentru a provoca anumite schimbări în cadrul acestei industrii uh, a transportului maritim și o paradigmă mai ecologică. Poate ar trebui să ne fim, arătăm mai flexibili față de cadrul fixat de OMI și să, acolo să acționăm ca modificări Deocamdată știm bine că sistemul de schimb de emisie TS-ul nu prea a dat rezultate, nu prea își face treaba. Acestea fiind spuse, Trebuie să vedem dacă chiar avem nevoie să includem uh, mecanismele noastre în acest schimb de emisie ETS. În orice caz, având în vedere obiectivele de schimbări climatice și starea în care se află transportul nostru maritim, mă întreb dacă chiar suntem în stare să facem acești pași. Pun asta ca, ca întrebare pentru că, bineînțeles, s-a vorbit aici despre anumite obligații în acest sector Um, obligații de informare pentru vasele transportatoare de marfă. E important să nu fie ceva opțional acest lucru, nu ceva obligatoriu. Uh, și am văzut ce s-a discutat la Consiliu. Uh, mă preocupă și ce recomandă Comisia pe aceeași linie, adică să fie recomandări uh, cu caracter opțional și nu mai mult. În orice caz, mă bucur foarte mult că în comisia noastră dezbatem acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cochelis de la GUE. Mulțumesc foarte mult! Și eu vin dintr-o țară mică, dar extrem de mândră de tradiția sa în domeniul transportului uh, maritim și al shippingului. Grecia, trebuie spus că Uh, OMI, Organizația Mondială Maritimă, deci internațională, nu este o uh, organizație a uh, armatorilor sau a companiilor operatoare, ci o agenție a ONU. Domnul Wallace i-a verizat domnul președinte pentru că are microfonul deschis. Vă mulțumim. Așadar, continuă domnul Cocalis. Este foarte clar că și transportul maritim, ca și alte domenii care emit dioxid de carbon, trebuie să fie reglementate. Știm bine că în cadrul ONU s-a acordat acea perioadă de tranziție, să zic, de 5 ani, însă e foarte clar că transportul maritim ar fi bine să fie reglementat cu adevărat internațional și nu regional. Cât privește intrarea în ETS, uh, schimbul de cote de emisii, e bine, merită totuși analizat pe îndelete acest scenariu înainte de a ne avânta cu capul înainte. Avem avem un sistem MRV care seamănă cu cel uh, fixat de OMI, însă al nostru sistem este mai bun. Merită ca el să fie promovat și sunt de acord cu ce a spus și colegul Wallace în ceea ce privește datele, datele în funcție de transportul de marfă, validarea datelor de către terți, publicarea acestora. Și în sfârșit există două chestiuni care trebuie analizate separat. Uh, pe de o parte porturile, pe de altă parte navele ca atare. Bineînțeles că porturile înseamnă foarte multe poluare pentru oamenii de pe uscat. Și știm foarte bine ce înseamnă că un, vat, un vas să stea în port, să nu, ă, să nu se miște și să nu fie totuși branșat pe rețeaua electrică, el poluează foarte mult. Pe de altă parte, situația navelor în, pe mare este alta. Mulțumesc foarte mult, nu mai avem alte persoane care doresc să intervine, dau cuvântul în primul rând doamnei raportor și apoi comisiei. Da, credeam că uh, era inversă ordinea. În sfârșit, vă mulțumesc tuturor. Da. A, mă, vă dădeam cuvântul dacă aveți uh, poate niște întrebări sau invers. Da, nu, prefer să aud uh, ce răspunde comisia la întrebările deja ridicate și eventual apoi să revin către comisie. Foarte multe întrebări au fost adresate. Într-adevăr, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante, foarte pertinente. M-aș întoarce așa la uh, lucrurile mai de, form, uh, de, de, de formă, mai puțin de fond. Încă o dată, revizuirile puse în discuție se referă la mecanismul uh, MRV Uh, actual. Pe de altă parte, cadrul uh, de care vorbim vizează, pe de altă parte, și modificarea acestui uh, um, mecanism MRV până în 2023. Aș vrea să subliniez acest lucru. Încă o dată, noi, reviziurile pe care le facem sunt circumscrise unui perimetru foarte clar care să alinieze legislația UE la cele petrecute în cadrul uh, OMI. Când vor revizui ca atare regulamentul de profil, atunci vom putea să uh, extindem domeniul de aplicare. Uh, dar, deocamdată, nu despre asta vorbim aici. După cum știți, uh, alte energii, cum ar fi gazul uh, lichid, uh, natural lichifiat, ele nu intră în, încă o dată în perimetrul de discuție al regulamentului. Știm bine că aceste surse, acești combustibili sunt foarte importante, bineînțeles, în cadrul discuției. Comisia desemnată va veni cu o propunere legislativă separată pe acest subiect la momentul potrivit. Dar, încă o dată, toate aceste lucruri trebuie făcute cu niște studii, analize, studii de impact în legătură cu uh, toate aceste scenarii Um, preconizate în legătură cu intrarea în ETS sau nu, în legătură cu o taxă sau nu. Toate acestea vor face obiectul și unor consultări cu părțile interesate. Încă o dată, nu vizează propunerea actuală, înțeleg foarte bine, sunteți ambițioși că e nevoie de un nivel de ambiție crescut în acest domeniu, dar încă o dată, dacă e să facem asta, trebuie să o facem în regulă, adică cu un regulament special dedicat, cu consultări și cu studiu de impact. Uh, am ascultat propunerile doamnului Lisa, doamnei uh, Gutelang, Chabot, Weiss, Wallace și uh, Kokalakis Cât privește transportul de marfă acum, o clarificare. OMI nu face niciun fel de raportare în ce privește uh, nava încărcată cu marfă. Ea se referă numai la tonajul efectiv al, al navei, de goale, practic, sunt mai multe motive. În timpul consultărilor, lucrurile au fost foarte clar exprimate. Și anume că o astfel de trecere, schimbare de accent, ar duce la o sporire a poverii administrative și nici nu ar sprijini prea mult vreo ecologizare a mentalităților în acest domeniu pe că para, pentru că parametrul de eficiență energetică al navelor este totuși suficient de bine, in, ca, sau de bine ca informații. Pe de altă parte, da, e nevoie de mai multe date în ce privește amprenta individuală um, uh, uh, ecologică a acestor nave. Um, vom continua să colectăm aceste date. Doamna Chabot a spus ceva în legătură cu consumul de combustibil. Vreau să vă spun că și în porturi se măsoară aceste valori. Asta ca să răspund. Și, în sfârșit, altă o, observație. Acest lucru interesează pe multă lume Săptămâna viitoare ne vom întâlni la Londra în cadrul Organizației Mondiale Internaționale Maritime și poziția noastră a UE este una care sprijină uh, tendința omii de a uh, acționa și pe pârghia vitezei navelor, în orice caz nu numai viteza, ci și alți parametri care să poată să ducă la scăderea emisiilor. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru încheierea dezbaterii acesteia. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru contribuțiile tuturora. Aș uh, sublinia câteva dintre um, cele spuse, așa ca și cu titlul de concluzii. Domnul Lize, bineînțeles că dorim măsuri nediscriminatorii, asta este foarte clar și nu se pune deloc problema să aplicăm uh, măsuri numai unor operatori, numai unor armatori, toată lumea trebuie să se conformeze cu regulile, bineînțeles. Mă bucur foarte mult că mulți dintre dumneavoastră ați spus că trebuie într-adevăr să facem ceva pentru a reduce emisiile, nu numai pentru a le cuantifica. Sunt un pic uh, dezamăgită pentru că Comisia vine și spune acum da, în cadrul mecanismului european MRV doar trebuie să cuantificăm emisiile, pentru că se știe că este doar un prim pas uh, și asta se spune și în considerente. Pasul următor ar fi apoi uh, emisiile reduse. Acum câțiva ani am avut criza financiară în Europa și s-au pus deoparte tot felul de. Uh, sau, nu, mă scuzați, s-au puse în, în mișcare o serie de măsuri pentru a schimba sistemul nostru financiar, pentru a-l salva. De ce nu facem asta și cu uh, problema emisiilor? Dar ce să nu facem asta cu măsuri uh, ambițioase, cu reglementări care să ne ducă la reducerea emisiilor aici și acum? Cât privește studiul de impact uh, menționat de comisie, da, el este un pic cam vechi, chiar câțiva ani, însă m-am uitat peste el și el vorbește numai des, mă, mă refer la studiul de impact care vizează uh, performanța ETS-ului. El este doar uh, parțial, e adevărat, însă rezultatele totuși pot fi folosite, sunt utilizabile, pentru că, de pildă, când vine vorba de prețuri, de prețurile practicate în cadrul ETS nu s-a schimbat nimic. Uh, un kilogram de banane uh, ar crește la preț doar cu un uh, eurocent dacă ar să aplica uh, anumite măsuri. Eu nu cred că cred că aceasta este diferența de doar un eurocent dacă am trece de la transportul rutier la cel maritim. Nu cred că acesta este diferența de care vorbim. Încă o dată, problema porturilor. Ea este foarte importantă, mai ales în acele orașe unde s-a interzis dieselul, pentru că s-a interzis noxele, dar uh, ok, s-au interzis mașinile, însă continuă să sosească vapoarele și care poluează foarte mult și strică calitatea aerului. Este o ocazie pe care am putea să o pierdem pentru că avem deja legislație care permite conectarea și branșarea navelor la rețeaua electrică dacă um, uh, ele o doresc. Legislația este una care permite navelor să facă sau nu apel la asta. Uh, este ceva opțional, deci nu se stimulează investiția în acest sens. Domnul Wallace, vă mulțumesc foarte mult că ați menționat și problema ETS-ului. Am vorbit asta și la ITRE, la un briefing ieri. E, încă nu se discută asta în cadrul revizuirii MRV-ului, dar vă mulțumesc că ați ridicat și acest subiect. Și doamna Iodi a menționat ceva în legătură cu măsurile din cadrul Organizației Internaționale Maritime. Am fost și eu la Londra, am discutat cu unii dintre cei care fac parte din această organizație sau care contribuie cu studii. Da, OMI este o agenție a ONU, e adevărat, dar uh, ei au niște reguli care pot să spun că pe mine m-au surprins puțin. De pildă, principalele cinci state de pavilion reprezintă mai bine de 50% din uh, mărfurile transportate, adică din emisiile emise din aceste transporturi de marfă. marfă. Se blochează cumva situația și din cauza acestor țări de pavilion care frânează. Uh, ele, de fapt, nici măcar nu sunt prezente ca atare prin guvernele lor la masa de negocieri, ci își uh, trimit companiile înregistrate. Operatorii industriali, așadar, stau în jurul mesei de discuții și uh, nu permit uh, progresele. Deci uh, nu e de mirare că nu se progresează la OMI, pentru că, bineînțeles, țările de pavilion uh, spun că nu își doresc măsuri constrigătoare obligatorii pentru nave, pentru că asta ar putea să aibă, bineînțeles, efecte asupra transportului maritim. Și că nu ar mai exista transport maritim nici între Europa și China, nici între America Latină și Europa, ceea ce E clar că este puțin uh, ciudat. Eu uh, mi-aș dori să avem totuși măsuri progresiste și e foarte bine că Uniunea Europeană va pleda cauza uh, măsurilor lega- care merg pe viteză pentru că știm că viteza are un impact asupra zgomotului și zgomotul în rândul său afectează biodiversitatea nu știu dacă aș include asta propriu-zis în mecanismul MRV, mi-ar place poate să avem alte ținte direct legate de e, eficiență energetică, așa cum a spus Luxemburgul la începutul acestui an. Avem această țintă 1000 de 40% pe cargo până în 2030. De ce să nu o punem la bătaie deja. Și, în sfârșit, am vorbit cu câțiva proprietari de nave în ultimele săptămâni de când m-am apucat de acest raport. M-am dus la Rotterdam, la o misiune de constatare în timpul săptămânii turcoaz uh, și mi s-a spus așa că ei uh, implementează sistemul MRV pentru că trebuie să dea rapoarte. Și pe ei nu-i deranjează să raporteze anumiți parametri cum ar fi uh, nava cu marfă încărcată, pentru că acești uh, parametri sunt cunoscuți. Ce îi deranjează? nu îi deranjează deloc să mai pună o cifră în uh, tabel. Aceste lucruri sunt cunoscute, nu pun o problemă operatorilor. Este cel puțin ceea ce mi s-a spus. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de vederi și aștept cu nerăbdare să vedem cum redactăm acest raport Bineînțeles că aștept și amendamentele dumneavoastră și m-ar bucura dacă ați uh, putea să ne sprijiniți uh, și pentru a promova mai multe uh, măsuri care să fie conținute în acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bun! A fost așadar prima dezbatere pe această temă. Vom examina proiectul de raport în februarie, termenul de depunere a amendamentelor în martie, iar votul din ENVI este prevăzut pentru luna mai. Putem așadar trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE. Am să dau acum cuvântul reprezentantului PP, Stanislav Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac tot posibilul să fiu cât mai succint, pentru că știu că la ora 12 avem ceremonia de semnare. Parlamentul European a făcut multe pentru animalele din Europa, dar mai sunt multe de îmbunătățit. Întotdeauna se mai poate face ceva. În Uniunea Europeană există un comerț uh, la scară largă, <clears throat> ilegal, cu animale de companie. Hmm, acest comerț ilegal deseori poate fi extrem de lucrativ. Există diferențe între membrele, uh, statele membre în ceea ce privește standardele de bunăstare a animalelor, dar și standardele de viață, ceea ce duce la diferențe de cost, dar în același timp și uh, oportunități pentru comercianți. Animalele de companie sunt transportate dintr-un stat membru în altul, iar uneori mm, pisici sau uh, câini sunt supuși unor tratamente foarte grave. Am văzut uh, reportaje unor uh, jurnaliști de investigație și știm că acest fenomen uh, este prezent în multe state membre. Rezoluția nu se referă doar la condițiile de viață a acestor animale de companie, dar și la efectele adverse asupra funcționării pieței interne. În ceea ce din perspectiva protecției consumatorilor, <clears throat> pierderi fiscale și așa mai departe. Din păcate, oamenii știu mult prea puțin despre ceea ce se întâmplă cu animalele de companie. De aceea este nevoie să facem un prim pas în ceea ce privește înregistrarea <clears throat> acestor animale de companie, câini și pisici pas necesar pentru aplicarea ulterioară. Scopul acestei rezoluții este de a solicita Uniunii Europene ca prin intermediul unor prerogative delegate Comisia să vină cu o propunere în care să se menționeze metode de înregistrare și de identificare a pisicilor și câinilor în statele membre. E important ca aceste baze de date în care se face înregistrarea să fie interoperabile și ar trebui de asemenea să existe o interoperabilitate între pașapoartele pentru animale de companie și acele baze de date de înregistrare. Am făcut câteva propuneri în acest sens și sper că vom putea folosi această ocazie pentru a face ceva pentru uh, animalele de companie din Europa. Mulțumesc pentru SND, Silvia Spurec. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Protejarea pieței interne ale UE și a drepturilor consumatorilor față de comerțul ilegal cu animale de companie, precum și bunăstarea acestor animale de companie trebuie să fie în centrul interesului nostru. Proiectul de rezoluție este cuprinzător, solicităm Comisiei să propună reguli mai stricte în ceea ce privește identificarea și înregistrarea câinilor și pisicilor pentru a combate comerțul ilegal. Sistemele pentru identificare și înregistrare trebuie să fie interconectate între statele membre. Mai solicităm de asemenea să se pune accentul și pe comerțul online animalelor de companie pentru pentru că 80% din uh, totalul comerțului ilegal se desfășoară online. De asemenea, solicităm Comisiei să elaboreze un plan de acțiune transsectorial pentru a aborda comerțul legal cu animalele de companie. Avem nevoie de sancțiuni mai severe pentru traficanți, o mai bună colaborare între serviciile de ordine <clears throat> și o mai bună adaptare între cerințele uh, legate de bunăstarea animalelor și piața interne. De asemenea, trebuie să um, facem campanii de conștientizare pentru potențialii cumpărători. Considerăm că statele membre trebuie să pună la dispoziție suficiente resurse pentru astfel de acțiuni. Este nevoie de asemenea de termene mai clare pentru Comisie pentru adoptarea unor măsuri cuprinzătoare. În opinia noastră, platformele online pentru vânzarea animalelor de companie trebuie să beneficieze de mai multe uh, cerințe de înregistrare. Deci, pentru că ne propunem consolidarea drepturilor animalelor și a bunăstării acestora. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Renew Martin Poșec. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este o temă foarte specială pentru că anterior acestui mandat, tocmai pe bunăstarea animalelor am lucrat. Venind dintr-o țară care, din păcate, este cea mai mare sursă de <clears throat> cățeluși pentru acest comerț ilegal, Slovacia. Mă interesează foarte mult acest subiect și m-aș bucura ca statele membre să abordeze acest fenomen pentru că nu este vorba doar despre bunăstarea animalelor, deși aceste animale inocente sunt cele care suferă, ci este vorba și de sănătatea umană pentru că e vorba de infecții pe care le pot avea aceste animale, dar este și despre combaterea infracțiunilor pentru că traficul ilegal de animale de companie reprezintă o infracțiune. Și nu în ultimul rând este vorba și de piața unică digitală. Pentru că platformele online joacă astăzi rolul cel mai semnificativ în ceea ce privește vânzarea acestor animale de companie. Nu se mai găsesc doar în pet shop-uri sau uh, în anumite crescători și, de fapt, avem unelte pe care le să le implementăm așa cum trebuie. Dacă am um, implementat legislația cu privire la sănătatea animalelor uh, în conexiune cu platformele online și cerințele de înregistrare, atunci am putea reduce acest trafic uh, ilegal fără o povară birocratică suplimentară, pentru că există astfel de sisteme la nivelul statelor membre. Sper că vom vedea din partea Comisiei nu doar răspunsuri, ci și acțiuni concrete, atât de la nivelul Comisiei, dar și din partea statelor membre. Mulțumesc, domnul Filip, din partea verzilor. Doamna, mulțumesc. Creșterea animalelor și pesicilor este în creștere în întreaga Europa. Există deja 16 milioane de câini și un număr similar de pisici de companie în Uniunea Europeană. Din păcate, estimările um, corecte mm, nu pot fi făcute pentru că nu există o interconectare între bazele de date, există deficiențe la nivelul înregistrărilor și uh, nu există nicio obligație legală pe alocuri de înregistrare a animalelor de companie, ceea ce a făcut ca traficanții să aibă afaceri de succes. Dar acest lucru nu este doar infracțiune la nivel comercial, ci este și un pericol la adresa sănătății umane. Mă bucur că aceste chestiuni sunt tematizate în această rezoluție, în special prin solicitarea adresată Comisiei de a veni cu un sistem compatibil și interconectat de înregistrare la nivelul statelor membre. Cred însă că trebuie să existe și o înregistrare obligatorie a animalelor înainte de vânzare. și asta uh, prin intermediul uh, vânzătorului. Aștept cu interes colaborarea cu uh, ceilalți raportori din umbră pentru a îmbunătăți și mai mult această rezoluție. Mulțumesc din partea Ideea Bruna. Traficul cu animale de companie în Uniunea Europeană are multe consecințe negative economice, cu pierderi de resurse pentru crescători și statele membre, cu condiții îngrozitoare pentru aceste animale atunci când sunt transportate. Există și consecințe asupra sănătății. Sunt răspândite boli, cum ar fi turbarea, de exemplu. Libera circulație este cea care e de data aceasta o cauză. Acest comerț transfrontalier de animale este cel care duce la consecințele despre care vă vorbeam înainte și afectate sunt animalele. Cauza majoră acestui trafic și falsificarea pașapoartelor pentru animale în anumite regiuni din Uniunea Europeană și mai ales în Est fac să fie neapărat necesar un control al acestor pașapoarte și trebuie să fie incriminați cei care falsifică asemenea documente. Trebuie să refuzăm și creșterea la scară mare acestor animale, aceste adevărate uzine de carne vie. vânzarea online de alimente este cea care ar trebui să se adreseze doar adevăraților crescători și pasionaților. Totul trebuie să se desfășoare într-un cadru strict reglementat. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ECR, doamne Siniovska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Conservatorii și reformiștii europeni uh, iau notă cu satisfacție de această propunere de rezoluție. V-aș reaminti că ECR în trecut, mai precis în ianuarie 2018, a prezentat o astfel de rezoluție, care însă nu a fost votată în plen. Mă bucur că se urmărește în continuare acest dosar și în acest mandat și sper că vom fi mai eficienți decât la ultima încercare. Comerțul ilicit cu animale de companie și lipsa unor reglementări precise duce la probleme și la suferințe masive în rândul animalelor. Mă gândesc mai ales la vânzările online de animale de companie, lucru care însă are efecte negative și asupra funcționării pieței interne. Se pierd um, venituri fiscale, avem de face cu concurență neloială și multe alte reguli sunt um, încălcate. Această rezoluție conține multe elemente din solicitarea din 2018. Se mai spune aici că actele delegate trebuie adoptate în conformitate cu regulamentul din 2018, astfel încât să se poată crea sisteme detaliate pentru înregistrarea și identificarea pisicilor și uh, câinilor la nivelul statelor membre. De asemenea, trebuie să ținem cont și de planurile de acțiune uh, și trebuie introduse și noi controle și sancțiuni corespunzătoare. De aceea este nevoie de o mai bună colaborare și o mai bună comunicare și de un schimb de bune practici între statele membre. Evident, am să introduc și eu amendamente îmi doresc ca această rezoluție să aibă o formă cât mai bună și aștept cu interes uh, colaborarea cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc din partea GUE. Tania Hazelkamp. Mulțumesc, domnule președinte. În mare s-au spus uh, uh, lucrurile care erau de spus la comerț ilegal se încadrează și comerțul ilegal cu pisici și câini. Este un, din businessurile cele mai lucrative în Europa. Dar de fapt, deseori provin din Europa de Est. Lucru care provoacă multă suferință acestor pui, care deseori se îmbolnăvesc, sunt luați mult prea devreme de la mamele lor și care nu sunt supuse vaccinărilor corespunzătoare și sunt oferite pe platforme online. și pot fi purtători de anumite boli uh, cu care să infecteze și uh, viitorii deținători. Și nu mă refer aici doar la rabie. De aceea se impune aplicarea unui chip electronic la transferul dintr-o țară în alta. Dar uh, aici este nevoie de niște condiții minime cu privire la informațiile care trebuie să figureze pe acel chip. Cine este crescătorul, cine este intermediarul, astfel încât statele membre să aibă posibilitatea să combată comerțul ilicit, dar și abuzul la adresa animalelor. Mă gândesc aici la abuzul asupra animalelor în Spania, de pildă, de mulți cetățeni își fac griji. Nu vreau să intru acum în detalii, dar deseori trebuie să ne gândim că, că cu cât uh, a suferit mai mult bătrânul câine, cu atât mai eficient va fi tânărul câine de vânătoare. Vă dați seama cât tabuz la adresa acestor animale. Aici se impune ca și poliția să fie mai bine formată pentru a combate astfel de fenomene. Să punem capăt suferinței câinilor și să evităm o transmitere a anumitor îmbolnăviri. Mulțumesc, nu avem timp pentru intervenții spontane, de aceea am să dau cuvântul comisiei. Trei minute, vă rog, aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Din motive de timp voi încerca să fiu cât mai succintă. Mă bucur să fiu aici pentru a vă informa despre măsurile pe care Digi Sante le are în acest domeniu important și am să încep cu aspectele uh, legislative. Solicitați o reevaluare a celor două uh, acte legislative, directiva 9264, um, care a fost înlocuită cu legislația cu privire la sănătatea animalelor care intră în vigoare din 21 aprilie 2021. În ceea ce privește regulamentul 5746 din 2013, care a fost de tot prin de la sănătatea animalelor, acesta va continua să se aplice până în aprilie 2026 ca măsură tranzitorie. Prin urmare, Parlamentul EUR solicită <clears throat> solicitarea de reevaluare a s-a făcut pentru 9264, dar nu pentru directiva 5746 legată de amergerile necomerciale, pentru că asta a fost decizia colegiuitorilor la redactarea legislației cu privire la sănătatea animalelor. În ceea ce privește uh, cerințele, dar și actele delegate aferente, care se vor aplica începând cu aprilie 2021, aș dori să subliniez o serie de elemente care cu siguranță uh, vor fi utile în această privință. Am să încep prin a spune că legislația de sănătate animalelor stabilește înregistrarea obligatorie a crescătorilor pentru pisici și câini. În ceea ce privește actele delegate privind trasabilitatea, acestea vin cu elementele noi, înregistrare obligatorie a transportatorilor, care fac transport de câini și pisici între statele membre, dar și între statele membre și state terțe. Avem de asemenea și o um, cerință de aprobare pentru adăposturile de câini și pisici, mai ales atunci când uh, pisici sau câini se mută dintr-un stat în altul. Deci s-au făcut pași pentru îmbunătățirea înregistrării, identificării și trasabilității animalelor de companie, care include și uh, îmbunătățirea trasabilității pentru cățeluși. În plus, am elaborat un nou act de delegat pentru crearea de sisteme compatibile de identificare și înregistrare în bazele de date ale statelor membre care ar trebui să fie interconectate. Deci, înainte unei astfel de măsuri, va trebui să facem o evaluare de impact pentru a arăta, printre altele, dacă există o valoare adăugată pentru un astfel de sistem în combaterea comerțului ilicit de câini și pisici. În momentul de față ne concentrăm asupra elaborării actelor cheie um, <clears throat> care decurg din um, legea cu privire la sănătatea animalelor. În plus, mă bucur să vă pot comunica că acționăm în strânsă colaborare cu statele membre și alți uh, factorii implicați într-o serie de domenii. Mă voi referi aici la regulamentul cu privire la controlele oficiale și planul de control coordonat lansat în 2018 legat de vânzarea online a câinilor și pisicilor. Acesta plan a avut următoarele obiective. Pentru președintele intervine rugând vorbitoarea să ajungă la o concluzie. Mulțumesc! Mă refeream la aplicare. Acum, din motive de timp, spune domnul președinte. V-am rugat să treceți la concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Concluzia mea este că am propus deja o serie întreagă de măsuri în domeniul legislației cu privire la sănătatea animalelor, că colaborăm strâns cu statele membre pentru a îmbunătăți aplicarea legii, nu doar prin regulamentele de controle oficiale, dar și în cadrul platformei pentru bunăstarea animalelor, iar în ceea ce privește formarea și cooperarea între statele membre, activăm deja din 2013 în acest domeniu, în, într-un cadru organizat, unde am organizat mai mult de 36 de seminarii. Mulțumesc, spune președinte. Luăm asta drept concluzie. Votul va avea loc în această după-amiază în ceea ce privește interpelarea orală, iar în ceea ce privește rezoluția, votul va avea loc în ianuarie, iar în plen, probabil, în februarie. Putem așadar trece la ultimul punct înaintea ceremoniei EMAS. Încă o întrebare cu solicitare de răspuns oral modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență pe viața unică digitală, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase. Domnul Alcoviț din partea PP. Rezoluția bazuie una comunicație... Vă mulțumesc, domnule președinte. Piața unică digitală promovarea sănătății, sănătății populației, acces egal la îngrijirile de sănătate și utilizarea posibilităților digitale și în domeniul sănătății. Această rezoluție pune în centru pacientul. Trebuie să devenim activi și să îmbrățișăm inovarea. Colaborarea dintre statele membre și colaborarea dintre regiuni e foarte importantă, astfel încât să putem profita de pe urma digitalizării în sistemul de sănătate și e important să putem implica și organizațiile de pe piața muncii în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, trebuie să-mi cer scuze de la doamna Evi, pentru că, mă scuzați, am uitat să vă dau cuvântul la dezbatere, la neînscriși. Nu v-am regăsit pe lista mea, îmi pare rău. Să ne întoarcem la dezbaterea noastră din partea S și D, doamna Serdas. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul de, sistemele de sănătate din Uniunea Europeană sunt în fața unor provocări diferite și grave. Există acum această tranziție în care oamenii trăiesc mai mult, principala cauza a decesului, a decesului sunt bolile netransmisibile. Bineînțeles că acestea sunt provocări mari pentru sistemele de sănătate și avem nevoie de, de soluții digitale care să promoveze sănătatea, să prevină bolile, care să se centreze pe pacienți și pe nevoile lor de sănătate. Trebuie să putem începe cu această schimbare digitală, implementarea, utilizarea sănătății digitale. Toate acestea diferă mult de la stat membru la stat membru și cetățean, cetățenii nu pot să beneficieze pe deplin de piața de sănătate digitală. Aici există un potențial mare și ar trebui să fie utilizat pentru politici mai bune de sănătate, pentru a înțelege mai bine maladiile și pentru a putea detecta timpuriu amenințările la sănătatea publică. Accesul la securitate trebuie să fie garantat, securitatea cibernetică trebuie să fie îmbunătățită, astfel încât să reducem riscul de utilizare neautorizată a datelor. Și, bineînțeles, e foarte important să se monitorizeze punerea în aplicare a GDPR-ului. Cooperarea între statele membre e importantă, interoperabilitatea între registre de asemenea și e nevoie și de un schimb de bune practici și de o formare a personalului din sănătate care să se poată adapta și să aibă competențele de care are nevoie pentru această transformare transformare digitală. Instrumentele digitale pot de asemenea să îmbunătățească calitatea serviciilor de sănătate, să oferă protecție sătăcenilor, educație în sănătate, cu potențialul de a putea să promovăm obiceiuri sănătoase. solicităm ca aceste recomandări ale noastre să fie incluse în această propunere pentru un spațiu european de date pentru sănătate. Mulțumim, doamna Ris, pentru Renew. Mulțumesc, domnule președinte. E a doua oară când discutăm despre această rezoluție. Am mai discutat despre ea acum un an. Alegerile au uh, împiedicat votul în sesiunea plenară, așa că, iată, mesajul nostru rămâne același, preocupările noastre rămân aceleași. Avem nevoie de o strategie europeană pentru transformarea digitală în domeniul sănătății ce înseamnă pentru cei din mediu, pentru, din, me, din mediul sănătății, când trebuie să se ia un medicament la timpul potrivit sau când trebuie chiar să fie localizat din perspectivă geografică un pacient care are probleme. Posibilitățile sunt foarte mari sub digitalizare, trebuie să fie respectate anumite principii care rămân de neatins și despre aceste principii vreau eu să discut astăzi azi. Propunerile Comisiei merg în direcția cea bună. În rezoluția noastră, noi ne-am dorit să insistăm pe trei puncte importante pentru noi toate sistemele online trebuie să răspundă la cele mai bune standarde de securitate digitală și aici ne menținem poziția. Trebuie să promovăm, e foarte important în sistemul european, e important să promovăm colaborarea între statele membre. Trebuie să garantăm că există o interoperabilitate a datelor prin armonizarea formularelor utilizate. Și în al treilea rând și aspectul cel mai important, importantă e formarea inițială și cea de continuare a tuturor utilizatorilor, medicii, infirmierele, farmaciștii, toți să cunoască noile instrumente. Și un ultim punct pe care îl voi transmite și sub formă de amendament, dimensiunea etică acestei revoluții digitale în serviciile de sănătate. Trebuie să se țină cont de a algoritmii. Sunt cei care pot să ia ei singuri decizii fără să intervină un om. Datele sunt întotdeauna neutre. Am văzut că în Statele Unite a intervenit și dimensiunea rasială când s-a trecut la un asemenea automatism. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Populațiile noastre îmbătrânesc, pacienții sunt tot mai exigenți în ceea ce privește serviciile care sunt oferite. Revoluția digitală ne permite să ameliorăm foarte mult calitatea de viață pentru pacienți în securitate. Toate aceste elemente sunt esențiale și e ceea ce solicităm noi și ceea ce repetăm pentru comisie în rezoluția noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim din partea verzilor, doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba daneză. Avem o discuție activă în Danemarca pe aceste subiecte. Uh, și acum permiteți-mi să mă axez pe aspectele problematice de aici. E ceea ce numesc eu liberalismul mașinăriilor. Credem că nu există nicio limită la ceea ce pot să facă, însă există niște riscuri importante despre care vreau să vorbesc eu astăzi aici. În primul rând, un risc este că medicii sunt îndepărtați de pacienți. Nu e o idee bună. Sunt multe lucruri inteligente care pot fi făcute, însă până la urmă acest contact între medic și pacient este vital. Nu trebuie să permitem să fie eliminat acest contact pentru a economisi bani. De asemenea, există un nivel înalt de analfabetizare digitală. E un lucru pe care ne l arată ocd ul și în statele terțe, nu doar în lumea treia, ci în state bogate, foarte mulți oameni nu pot să folosească aceste instrumente, nu știu să le folosească diferitele clase sociale au acces diferit la instrumentele digitale, așa că avem nevoie de o mai bună educație în domeniu, astfel încât cetățenii obișnuiți să știe ceea ce există. Apoi să mai spună undeva că trebuie să ne asigurăm că GDPR-ul este pus în aplicare pe deplin. Suntem foarte departe de un asemenea moment. Când vorbim despre GDPR, trebuie să intrăm în detalii. Trebuie să fim mult mai ambițioși și pentru a încheia aș transmite un avertisment. Datele de sănătate sunt cele mai valoroase date în acest capitalism al supravegherii care se răspândește în toată lumea, mai ales în lumea vestică. Uh, și când spunem că toate datele de sănătate trebuie să fie armonizate, stocate și dacă noi credem că totul se face doar pentru sănătatea noastră, ei, nici nu știm ce ne așteaptă. Nu există așa ceva, nu există niciun fel de uh, prânz gratuit. Cei care ne ocupăm de soluții digitale vedem ce fel de bani sunt implicați în schimbul de date. Noi, cei care știm ce se întâmplă aici, știm că nu vorbim doar despre sistemele de sănătate și ca și spitalele să fie mai sigure și mai eficiente. Nu, vă mulțumesc foarte mult, dar textul trebuie să fie consolidat și nu mai trebuie să fie atât de naiv. Mulțumim. Din partea ID nu avem vorbitor. Din partea ECR, Ioana Copcinska. Copcinska, vă mulțumesc, domnule președinte. Tehnologiile digitale sunt foarte importante. Nu ne putem gândi la un viitor fără ele. Și la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Sistemele de sănătate europene se află acum în fața unor provocări uriașe. Ne punem întrebarea dacă acesta este momentul potrivit să discutăm despre accesul la datele de sănătate în domeniul digital. La această întrebare o pot să răspund foarte clar. Da, e timpul să avem o asemenea dezbatere. Eu sunt pentru toate acele măsuri care duc la un acces sigur la datele de siguranță și la un schimb transfrontalier de date. Îmi doresc o calitate mai bună a datelor, astfel încât să progresăm, să progresăm în cercetare, în îngrijirile de sănătate, în domeniul prevenirii, toate acestea prin inter intermediul instrumentelor digitale. Îmi doresc un rol consolidat pentru cetățeni și îngrijiri care să se concentreze pe oameni, pe pacienți. Toate aceste măsuri trebuie să fie luate și la nivel național și și la nivel european. De aceea eu constat cu mulțumire că e bun în acest sens textul rezoluției noastre. Punctul 3. Măsurile care sunt bazate, care sunt pentru oameni. Uh, Abordarea este una justificată, mai ales dacă ținem cont de toate dezbaterile care au avut loc în legătură cu accesul la date. E un subiect în care intervin multe sentimente controverse, există multe voci care ar pune securitatea digitală pe primul loc și nu are de-a face doar cu datele pacienților, ci toate datele care există pe internet constat cu mulțumire că și punctul 4 e unul important. Avem nevoie de societăți din domeniu, joacă un rol important în uh, îngrijirile de sănătate și e important să aibă competențe digitale personalul din sănătate. Miniștrii de Sănătate și de Finanțe sunt cei care au semnat o rezoluție. Există acum o schimbare de paradigmă în sănătate, mai ales în ceea ce privește cadrul financiar. La punctul 16 din declarație avem recomandările OMC în legătură cu digitalizarea. Siguranța datelor pacienților e foarte importantă. Accesul la aceste date e problematic și președintele intervine, o roagă pe vorbitoare să se îndrepte de final, spre final. Încă un minut, vă rog. Pe scurt, vă rugăm. Această schimbare digitală prin care trecem acum, e important ca personalul din domeniul medical să aibă competențe digitale și această schimbare să fie cât de bine stabilită în domeniul sănătății. Polonia se implică activ Există tot mai multe rețete digitale care sunt utilizate în Polonia. Se fac economii astfel încât medicii pot să participe la formări acum. Din partea GUE avem vreun vorbitor? Se pare că nu. Bine, voi da cuvântul atunci comisiei pentru un minut sau cam așa și după aceea președintele și secretarul general deja se îndreaptă spre noi. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a economisi timp. Vă voi spune că Comisia Europeană dorește să sprijine schimbarea digitală în Viziunea aceasta a Comisiei apare în comunicarea din 2018 în ceea ce privește promovarea transformării digitale în uh, piața unică digitală pentru sănătate. Structura e pe trei piloni. Primul, un acces mai bun al, al cetățenilor la datele de sănătate, acces mai bun și utilizarea datelor pentru a promova cercetarea. Și al treilea pilon, consolidarea rolului cetățenilor. Comisia în acest domeniu al sănătății și serviciilor de îngrijire lucrează îndeaproape cu statele membre. Progrese s-au făcut deja pe toate sectoarele. Comisia e conștientă și de faptul că mai există provocări și probleme care trebuie rezolvate și va munci în continuare pe aceste subiecte, așa cum apare în comunicarea noastră din anul 2018 împreună cu statele membre, într-o colaborare strânsă un lucru confirmat și prin declarația făcută de comisarul desemnat pentru sănătate. Comisia în viitor va merge spre acest spațiu al datelor de sănătate european. Președintele, ar trebui să încheiați. Da, pot să închei aici. Vă mulțumesc foarte mult. Okay, thank you. We are right on time. Mulțumim, iată, în tocmai la momentul potrivit voi trece acum la limba franceză. Îi urăm bun venit domnului președinte și domnului secretar general și doamnei vicepreședinte. În aceasta, cea mai mare comisie parlamentară a Parlamentului European, un fapt important, ne arată cât interes există din partea membrilor în această legislatură pentru subiectele de mediu. Veniți acum în fața acestei comisii pentru a semna angajamentele și realizările Parlamentului European. Să vorbim despre mediu pentru ceilalți e important, dar e important și să facem și noi ceea ce trebuie să facem. Vă vom da cuvântul pentru câteva minute înainte să semnăm acest document, renoirea politicii de mediu a Parlamentului European. Iată un lucru pe care am am reușit să îl facem împreună, membrii, serviciile, E calea pe care trebuie să o urmăm, pentru că în Uniunea Europeană, dacă susținem toate aceste subiecte, trebuie să ne luăm și mai multe, mai multe angajamente pentru climă, mai multă economie cir- circulară, mai puțin consum energetic și noi, Parlamentul, trebuie să ne reconsolidăm propriile obiective, astfel încât să ne aflăm la înălțimea așteptărilor. Și vă dau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, cred că trebuie să fim un bun exemplu Asta trebuie spus, deoarece Parlamentul nostru legis, legiferează pentru ceilalți, promovăm un bun comportament, de aceea trebuie să dăm și noi exemplul cel bun. Mulțumesc tuturor uh, celor prezenți aici, dumneavoastră tuturor pentru angajamentul de care dați dovadă. În decembrie 2007, după cum știți, Parlamentul a uh, deschis acest sistem de audit de mediu în cele trei sedii de lucru ale sale, conform regulamentului EMAS. Uh, certificat obținut de Parlament uh, este, este valabil până în decembrie anul acesta. Bineînțeles că se lucrează pentru renoirea acestuia și Rezultatele de la auditul extern eh, EMAS eh, sunt foarte bune. Suntem foarte mândri de asta. Parlamentul nostru a fost printre, printre primele instituții ale UE care să se registreze cu un certificat EMAS în 2007. Eh, Astăzi avem unul dintre sistemele de gestiune ecologică cele mai mature, cele mai avansate printre instituțiile UE mulțumită acestei uh, aplicări ale regulamentului din ultimul mai bine de 10 ani, Parlamentul a putut să obțină rezultate deosebite. O reducere cu 37,7% a emisiilor de CO2 în 2018 în comparație cu anul 2006, o reducere remarcabilă a consumului de electricitate și gaze o folosire mai bună, optimă a energiilor regenerabile, o reducere cu 60% a folosirii hârtiei uh, față de 2006, o reducere cu, 20 la, cu 23% a risipei alimentare și cu o creștere cu 70% a ratei noastre de reciclare a deșeurilor. Sunt rezultate deosebit de bune, importante, dar nu trebuie să ne oprim aici. Din potrivă, trebuie să continuăm pe această cale odată cu aceste, aceste evoluții, Parlamentul European poate să facă astăzi și un schimb de experiență cu parlamentele naționale care pun și ele la punct, uh, uh, la rândul lor, sisteme de înregistrare, certificare de mediu asemănătoare cu EMAS. Deci, putem spune că suntem un punct de referință pentru multe instituții, nu numai europene, ci și de pe plan național pe 16 septembrie anul acesta. Uh, biroul președintelui, după cum știți, a adoptat noua politică de mediu a Parlamentului nostru, care confirmă angajamentul nostru ca instituție pentru a ne menține uh, acest certificat EMAS, deci ne menținem pe această cale ecologică tot mai mult. Sunt sigur că odată cu această nouă politică orientată spre protecția mediului, Parlamentul va fi unul care va impulsiona încă și mai mult inovarea, va stimula ideile noi, creative și servicii noi uh, de mediu care să ne ajute să punem în practică ceea ce noi propovătoim față de ceilalți, deci să dăm exemplu este foarte clar că nu există o a doua planetă Pământ, asta este și trebuie fiecare să-și aducă contribuția. Mulțumesc tuturor pentru eforturile făcute și astfel să avem o calitate a mediului mai bună. Vă mulțumesc foarte mult! Dobbiamo firmare. Exactement. Cum să semnăm?